Nu uh, vom uh, avea cele 5 minute la dispoziție, dar ce avem uh, o, o agenda foarte încărcată, așa că vom începe acum, dacă toată lumea este pregătită, vom trece deci la adoptarea ordinii de zi. După cum bine știți, punctul 18 Forumul de solidaritate în practică cu privire la relocare și uh, transfer pentru 25 noiembrie 2014 se amână. Dacă nu sunt obiecții, atunci se adoptă ordinea de zi. Mai târziu îi vom avea alături de noi pe uh, ministrii Kozlovski și Rasnaci Vă doresc bun venit, însă vă voi um, face urările oficiale mai târziu, conform ordinii de zi. Sunt câteva comunicări uh, din partea președintelui pe care vi le voi spune de îndată ce vă așezați. În primul rând, regimul lingvistic. Din păcate, nu avem interpretare în daneză, greacă și croată. Ne cerem scuze că nu e disponibilă nici Malteza de la 17.30 la 18.30 și mâine de la 9.45 la 12.30. În al doilea rând, calendarul revizuit al reuniunilor libe pentru 2015, coordonatorii au adoptat următoarele recomandări cu privire la reuniunile libe pentru 2015, o reuniune extraordinară joi 27 ianuarie de la 9 la 12.30. Dacă nu sunt obiecții, se adoptă calendarul revizuit al um, reuniunilor. Avem, uh, cum vă spuneam, ordine de zi foarte lungă și um, foarte încărcată. Este prima reuniune formală de la mm, atacurile de la Paris. Nu avem uh, un punct oficial pe ordinea de zi cu privire la atacurile de la Paris. Aș vrea însă să vă explic uh, ce s-a întâmplat până acum și cum noi, Comisia Libe, vom um, urmări aspectele legislative, dar și alte aspecte legate de aceste atacuri. Comisia Libe și membrii acesteia vor avea posibilitatea de a urmări toate aceste chestiuni. Membrii noștri vor putea să discute aceste chestiuni în ultima reuniune libe s-a discutat pe scurt despre atacurile de la Paris. Atenția s-a concentrat uh, atunci pe prinderea teroriștilor. Am adresat condoleanțe familiilor victimelor și am um, sprijinit libertatea de exprimare dar uh, dezbaterea s-a alergit ulterior cu privire la lupta împotriva terorismului și a radicalizării. Aș vrea să menționez uh, întâlnirea de urgență a ministrilor de interne de la Paris de pe 11 ianuarie, în care s-a vorbit despre protejarea statului de drept și a bazelor democrației, în al doilea rând s-a vorbit despre punerea în aplicare a rezoluțiilor Națiunilor Unite 1377 și 2178, lupa, lupta împotriva radicalizării, în special pe internet, reducerea aprovizionării ilegale cu arme în Europa, o mai bună uh, împărtășire a informațiilor uh, secrete, detectarea mișcărilor la nivelul uh, european, dar și a persoanelor care părăsesc uh, Uniunea Europeană, adoptarea unei abordări constructive cu privire la registrul cu numele pasagerilor, inclusiv un registru intra-european și asigurarea coerenței în acțiunile interne și externe, inclusiv în cadrul um, forumului global de combatere a terorismului comunismului. De asemenea, încurajarea cooperării cu Statele Unite și um, aceste chestiuni vor fi discutate în Consiliul Jai de la Riga din 29 ianuarie și eu voi participa la acest uh, Consiliu. Acesta a fost primul punct uh, cu privire la care am vrut să vă informez. Toate aceste puncte sunt foarte importante pentru comisia noastră și vom fi uh, implicați direct și în munca legislativă care va urma săptămâna trecută am avut o discuție cu coordonatorii LIBE la Strasburg și um, această discuție va fi dezvoltată împreună cu toți membrii Comisiei LIBE. Câțiva lideri europeni au cerut în ultimele zile măsuri suplimentare și um, noi acte legislative. Cred că vorbesc în uh, numele tuturor când sugerez că um, ar trebui să fim precauți cu privire la um, aceste instrumente legislative. Trebuie să avem grijă când uh, vorbim de adoptarea de noi uh, acte legislative. Trebuie să fim uh, precauți când vine vorba de um, o foaie de parcurs cu privire la combaterea terorismului și uh, a radicalizării. Trebuie să analizăm eventuale probleme sau eventuale lacune. Înțelegem că e nevoie să reacționăm uh, rapid. Dar când vine vorba de acte legislative, trebuie să fim foarte precauți. Consiliul uh, și Comisia lucrează pentru crearea unei astfel de foi de parcurs. Va avea loc o întâlnire în Consiliul European uh, pe 12 februarie. Dați-mi voie acum să îi uh, implic și cei doi miniștri prezenți aici. Săptămâna trecută, pe 19 ianuarie, a avut loc Consiliul pentru Afaceri Externe în care s-a discutat dimensiunea externă a luptei împotriva terorismului. Grupul pentru cooperare operațională în materie de securitate internă s-a întâlnit ieri, pe 20 ianuarie. Astăzi, cei doi miniștri ne vor face două scurte prezentări aceste chestiuni cu siguranță se vor regăsi și în prezentarea și în discuțiile cu comisarii Rova și Timmermans, care vor fi alături de noi în cadrul Comisiei Libe. Colegiul de comisari se va întâlni în această dimineață tot pentru a discuta măsuri de combatere a terorismului. Pe 27 ianuarie l-am invitat pe comisarul Avramopoulos coordonatorul Uniunii Europene și coordonatorul Uniunii Europene împotriva terorismului, dar și reprezentanți ai rețelei de conștientizare pentru a ne prezenta uh, aspecte legate de radicalizare. Pe 28 ianuarie va avea loc în plenară o discuție cu privire la măsuri de combatere a terorismului. Desigur și dumneavoastră veți participa, câțiva dintre dumneavoastră vor participa, dar este o dezbatere la nivel nivelul grupului. Pe 29 ianuarie va avea loc Consiliul Jai Informal în Riga, în cadrul căruia se vor discuta măsuri de combatere a terorismului. Doi raportori din partea acestei comisii vor participa și eu de asemenea. La începutul lunii februarie, ministrul francez de interne, domnul Cazneuve, se va întâlni cu coordonatorii libe. Vom încerca să confirmăm cât mai repede această întâlnire în februarie, Eurojust va prezenta în Libe un raport cu privire la uh, răspunsul uh, la reacția împotriva terorismului și așa numitor, așa numitor luptători străini. Pe 12 februarie, Consiliul European se va concentra pe măsurile de combatere a terorismului va, va participa și președintele Parlamentului. Pe 18 februarie va avea loc summitul internațional um, pentru combaterea extremismului, care va fi găsit de președintele Obama. Februarie-mai, Libe va redacta un raport din proprie inițiativă cu privire la radicalizare și un altul cu privire la închisori. În martie, Libe va organiza o um, audiere cu privire la lupta împotriva terorismului 12-13 martie, un Consiliu JAI și în iunie o reuniune comună Libes de cu privire la clauza de solidaritate pentru prevenirea amenințărilor teroriste și pentru evaluarea acestora. În legătură cu registrul cu numele pasagerilor, pe 4 februarie, raportorul și raportorii din umbră vor um, organiza o reuniune cu experții la nivel național, după care aceștia vor um, reveni cu un calendar concret. Acesta este, aceasta este foaia de parcurs. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 27 ianuarie. Eu nu încerc acum să vă impun, să vă dictez ceea ce se va întâmpla. În calitate de președinte încerc să vă arăt uh, care sunt oportunitățile în care dumneavoastră, în calitate de membri, veți putea dezbate, veți putea contribui la legislație, deoarece Comisia Libe va fi nucleul acțiunilor uh, și măsurilor care se vor lua în acest Parlament. Veți dezbate în calitate de membri individuali cu experții și veți dezbate și în cadrul acestei uh, comisii, lucru pe care le faceți deja și sunt sigur de acest lucru. Dar este de datoria mea să mă asigur că că aveți un calendar și că înțelegeți care sunt um, ocaziile cu care aceste dezbateri se vor face într-un mod cuprinzător în cadrul Comisiei Libe. Iată um, calendarul um, conform căruia se vor putea discuta aceste chestiuni și se vor putea exprima diverse opinii care reacție la aceste evenimente. La următoarea, următoarea reuniune formală a LIBE va avea loc pe 27 ianuarie. Toate acestea au fost cu scop uh, informativ. Vă, aceste date vă vor fi transmise tuturor prin e-mail după această reuniune. Deocamdată nu aștept o reacție din partea noastră. Dacă puteți să, um, să ne oferiți reacția noastră prin e-mail după aceea, va fi foarte, vor fi, acestea vor fi foarte utile. Dat fiind faptul că avem o agendă foarte încărcată și că comunicările președintelui au fost foarte lungi, mă gândesc să amânăm punctul numărul 4 pentru următoarea reuniune, astfel încât să putem trece direct la punctul 3, prioritățile președinției uh, letone și prezentarea celor doi uh, miniștri. Cred că așa ar fi cel mai bine să facem, să trecem deci la punctul 3 Le urez uh, bun venit domnilor miniștri, domnul Richard Koslovski, ministrul de interne, și domnul Zintars Rasnac, ministrul justiției din Letonia. Ne bucurăm um, să vă avem alături de noi aici la Bruxelles pentru a ne prezenta um, prioritățile președinției letone care intră în competența comisiei noastre. Uh, Vom uh, avea o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor fiecărui grup politic și apoi timp de răspuns, după care o a doua rundă de întrebări din partea tuturor membrilor comisiei. Dacă vă pot sugera să respectați două minute pe întrebare, ar fi foarte bine. Domnul ministru Koslovski va începe. Ba nu, va începe domnul Razna, ce îmi cer scuze spune domnul președinte. Înainte de a începe, aș dori să vă mulțumesc pentru toate reuniunile preliminare pe care le-am avut și uh, pe, uh, pentru contribuția dumneavoastră în pregătirea acestora. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a discuta despre prioritățile președinției letone în materie de justiție. Respectarea diversității lingvistice a Uniunii Europene este, după cum știți, important, așa că îmi voi continua discursul în letonă. Este prima dată când Letonia deține președinția Uniunii Europene și aceasta coincide cu noua legislatură în Parlamentul European și cu noua comisie. Acestea și-au început uh, activitatea uh, la viteză maximă și sper că vom putea coopera în mod eficient și fructuos. Președinția letonă își pune speranțele în cooperarea cu Comisia Libe. De succesul acestei cooperări va depinde modul în care putem să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm în materie de securitate și justiție, atât la nivelul Uniunii Europene cât și în afara granițelor acesteia evenimentele neașteptate de o cruzime foarte mare care s-au desfășurat în Franța în prima săptămână a președinției noastre au reamintit Uniunii Europene că amenințarea teroristă este o problemă foarte gravă care amenință securitatea europeană. Evenimentele din Franța și din alte state membre ale Uniunii Europene au nevoie de o acțiune comună din partea Uniunii Europene. Președinția letonă, deci, va trebui să muncească din greu pentru a garanta securitatea cetățenilor europeni și respectarea valorilor și a libertăților în sensul cel mai larg al acestora. Președinția letonă condamnă discursul urii și al intoleranței și radicalizarea și actele de terorism, așa că vom continua să lucrăm pentru a îmbunătăți cooperarea între țările membre ale Uniunii Europene în lupta împotriva terorismului și în combaterea acestuia sub toate formele. Uniunea Europeană uh, are nevoie de o acțiune rapidă și bine coordonată pe toate aspectele legate de securitate. Aceste măsuri ar trebui să se bazeze însă pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene. Stimați membri, justiția, echilibrul între interesul public și privat și încrederea reciprocă sunt uh, cu adevărat uh, prioritățile președinției letone în materie de justiție și aceștia, acestea sunt foarte clar uh, evidențiate. Dați-mi voie să vă menționez prioritățile președinției letone. În primul rând, am dorit să facem progrese importante cu privire la legislația cadru legată de protecția datelor. Aceasta este prioritatea numărul 1. În al doilea rând, vrem să ne aducem contribuția la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Vom continua să protejăm drepturile suspecților în cadrul um, în cadrul legislației noastre. De asemenea, vrem să obținem progrese când vine vorba de protecția datelor, vrem um, să începem un uh, trialog cu Parlamentul European și Consiliul cât mai repede, să Următoar, următorul Consiliu JAI va avea loc la Riga și vom discuta domeniul de aplicare al regulamentului și al directivei cu privire la protecția datelor, astfel încât cele două acte legislative să se completeze așa cum a recomandat Parlamentul European. Președinția letonă va continua munca președinției italiene. În acest domeniu deja am făcut multe progrese și Consiliul a putut să ajungă la o abordare comună cu privire la acest mecanism. Aș dori să menționez și faptul că eu personal cred că acest mecanism al ghișeului unic este unul dintre cele mai importante elemente ale regulamentului care va duce beneficii directe cetățenilor uh, Europei. În al doilea rând, interesele financiare ale Uniunii Europene. Ei bine, aici există trei uh, proiecte. Mai întâi avem uh, biroul Procurorului General European, apoi apărarea intereselor financiare prin uh, demersuri uh, care vizează domeniul penal uh, și, în cele din urmă, Eurojust. Mai întâi, în primul proiect, cel al Procurorului General European, trebuie să facem pași la nivelul Consiliului. Acest proiect se discută deja de mai mult de un an, iar președinția letonă intenționează să adopte o abordare generală parțială în ceea ce privește principalele uh, articole ale regulamentului. Pentru a ne atinge acest obiectiv, uh, am lansat niște uh, discuții la nivelul grupurilor de experți în legătură cu chestiuni care încă nu au fost supuse dezbaterilor și toate acestea pentru a putea face progrese în ceea ce privește nivelul politic de luare a deciziilor. Trebuie să ne asigurăm că există o eficiență de reglementare și o anumită independență uh, a Biroului Procurorului General European. Viziunea noastră este următoarea. Trebuie să creăm uh, instrumente care să aducă suficientă valoare adăugată unui număr mare de state membre. Din această perspectivă ne interesează mai ales cooperarea cu Parlamentul uh, European. Vom informa Parlamentul în legătură cu evoluția discuțiilor din cadrul uh, Consiliului. În al doilea uh, rând, cel de-al doilea proiect, interesele financiare ale Uniunii Europene. Din aici, președinția letonă intenționează să aloce foarte multe eforturi pentru a se asigura că Consiliul și Parlamentul European împărtășesc o viziune comună pentru acest proiect, pentru că acesta să poată să facă progrese. Ne-am dorit să lucrăm îndeaproape cu Parlamentul European, așadar sunt sigur că Comisia LIBE și sprijinul său vor avea un rol important de jucat în ceea ce privește acest subiect. Bineînțeles, mai există anumite întrebări deschise, mai ales în ceea ce privește includerea infracțiunilor care vizează TVA-ul în sfera de cuprindere a directivei. Bineînțeles, acest aspect este foarte important atât pentru Parlament cât și pentru uh, Comisie. Putem vedea și că în legătură cu aceste subiecte ar trebui să găsim o soluție politică adecvată care să poată uh, să fie acceptată de noi toți. Iar în cele din urmă, proiectul Eurojust ei bine, în decembrie am ajuns la o abordare generală parțială la nivelul Consiliului, iar președinția noastră consideră că e important să sporim eficiența instituțională și euro, ă, operațională a Eurojust. Eurojust este foarte important în ceea ce privește ă, anchetarea coordonată a ă, infracțiunilor legate de terorism. Trebuie să ne asigurăm că există un schimb rapid de informații. În ceea ce privește progresul uh, vizat pentru această propunere, președinția noastră este gata să adopte o abordare generală în Consiliul în martie, ceea ce înseamnă că Consiliul va fi gata să înceapă dialogul tripartit cu uh, Parlamentul și Comisia. Înțelegem că proiectul um, este legat de, um, biroul, uh, de proiectul biroului Procurorului General European, însă, de asemenea, credem că acum este momentul să facem uh, progrese cu uh, proiectul Eurojust și asta cât de curând. Trebuie să subliniez faptul că pentru noi o cooperare eficientă cu Parlamentul în ceea ce privește acest regulament Eurojust este deosebit de importantă. Și, în cele din urmă, dreptul persoanelor suspectate sau acuzate în um, demersurile penale. Îmi aș dori să asigur aici Parlamentul European că președinția letonă va uh, continua să se axeze pe uh, trei proiecte de lege penală care să vizeze persoanele acuzate și suspectate. Deja de anul trecut, uh, Consiliul a adoptat o abordare generală în ceea ce privește regulamentul care vizează protejarea drepturilor copiilor în acțiunile penale. Și asta s-a întâmplat în iunie. De asemenea, s-a um, adoptat și o opinie generală în legătură cu prezumția de uh, nevinovăție și asta în decembrie. În concluzie, domnul și domnilor, prioritățile noastre sunt clare. Protecția datelor, uh, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și dispozițiile care vizează dreptul penal. Toate acestea sunt trei priorități uh, esențiale. Acestea vor alterna atunci când noi vom face eforturi de a găsi soluții pentru a putea, de exemplu, să apărăm grupurile mai vulnerabile, precum uh, uh copii, sau atunci când e vorba de apărarea valorilor noastre comune sau de consolidarea lor. În concluzie, aș dori să menționez faptul că una dintre prioritățile principale ale președinției letone în toate domeniile, inclusiv în uh, domeniul uh, justiției, este acela al cooperării mai strânse cu statele din parteneriatul estic. Creșterea europeană va avea mai mult succes atunci când uh, vecinătatea Uniunii Europene uh, va fi mai democratică, mai uh, justă și mai sigură. Trebuie să asistăm statele din parteneriatul estic. Bineînțeles, va fi multă muncă de făcut, însă, firește, președinția letonă este hotărâtă să poartă discuții și să caute compromisuri, atât între statele membre, cât și la nivelul Parlamentului uh, European. O mai bună cooperare reprezintă fundamentul succesului nostru comun. Președinția letonă se axează pe dialog și cooperare. Și aș dori să solicit tuturor părților să facă un mic pas uh, înspre celelalte părți pentru a putea obține niște rezultate în interesul tuturor cetățenilor uh, europeni. Trebuie să stabilim un model pentru publicul larg. Nu întotdeauna căutarea adevărului propriu este cea mai bună cale de a ajunge la progres. Mai întâi trebuie să existe toleranță și respect. Aceste principii ar trebui să sublinieze valorile noastre comune și ar trebui să ne asigure drepturile fundamentale. Haideți să folosim aceste principii în viața noastră de zi cu zi și haideți să acționăm pentru o Europa mai liberă, mai sigură și mai prosperă. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim, domnule uh, ministru. Trecem direct uh, la prezentarea domnului ministru Kozlovski. Domnule, aveți cuvântul. Domnule președinte, În numele președinției letone, dacă îmi permiteți, aș dori să vă prezint uh, prioritățile noastre. Este important să asigurăm respectarea drepturilor cetățenești uh, ale europenilor. Sper că schimbul de opinii în legătură cu um, prioritățile președinției noastre va servi <clears throat> ca temei pentru cooperarea și dialogul nostru care vor uh, urma. Și asta în legătură cu subiecte actuale precum uh, securitatea internă, terorismul și migrația. Cum a spus și premierul Letoniei uh, atunci când ea s-a adresat Parlamentului în ianuarie anul acesta, Evenimentele de la Paris și apoi uh, cele care s-au petrecut în restul Europei uh, au sporit îngrijorările noastre legate de securitatea noastră comună. Răspunsul Uniunii Europene trebuie să fie unul singur și de aceea coordonat. Dacă nu, lucrurile vor rămâne exact la fel ca acum. Protejarea valorilor Uniunii Europene și a libertăților Uniunii Europene este capitală securitatea Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În acest context aș dori să vă informez în legătură cu viitorii pași pe care intenționează să-i facă președinția noastră și apoi să subliniez domeniile în care credem că este nevoie de acțiune imediată. Aș dori să subliniez că doar uh, printr-o acțiune comună, în cadrul unui dialog deschis, vom putea promova Uniunea Europeană ca un spațiu unit și sigur pentru justiție. Vreau să vă asigur că uh, președinția letonă este deschisă unei cooperări active cu Parlamentul European și mai ales cu această comisie LIBE în ceea ce privește toate dosarele încă în curs și în ceea ce privește afacerile interne, precum și planificarea uh, diverselor politici. Doar lucrând împreună putem să obținem instrumentele necesare care ne-ar putea permite să asigurăm uh, securitatea cetățenilor europeni. Doamnă și domnule, aș dori să subliniez că președinția letonă va continua uh, munca deja începută de președinția italiană ca parte uh, a trioului uh, de uh, președinții și a programului nostru comun. Principala noastră provocare, după părerea noastră, este aceea de a oferi uh, o dezvoltare stabilă și uh, care să fie ușor de uh, prevăzut în acest domeniu al securității și justiției din Uniunea Europeană. Bineînțeles, trebuie să respectăm drepturile uh, și libertățile fundamentale ale cetățenilor în totalitate. Pentru asta trebuie să oferim un răspuns unor probleme și evenimente actuale. În acest context aș dori să-mi încep prezentarea Uh, enumerând uh, actualele provocări în ceea ce privește lupta cu terorismul. După cum s-a menționat, uh, recentele atacuri de la Paris sunt condamnate de toată lumea cu fermitate. Aș dori însă să-mi exprim admirația și solidaritatea uh, pentru uh, autoritățile franceze și pentru răspunsul pe care l-au oferit uh, acestea și francezii. Evenimentele de la Paris, precum și cele din Belgia, demonstrează că amenințarea terorismului este una dintre cele mai grave la adresa securității interne a Uniunii Europene. Trebuie așadar să ne gândim că răspunsul nostru trebuie să vină la timp și să fie unul corespunzător cu amenințarea. Combaterea terorismului nu este un uh, lucru nou. Uh, munca aici este în curs, iar președinția letonă se va baza pe ceea ce au reușit să facă președințiile anterioare, inclusiv președinția italiană. Este important să putem uh, să ne asigurăm că munca care deja a început este consolidată și îmbunătățită. Președinția noastră va acționa în mod activ pentru a se asigura că evenimentele actuale și măsurile pe care le avem Uh, uh, se vor uh, sincroniza bine și ne vom putea asigura că astfel de evenimente nu vor mai avea loc pe viitor. Dăm atenție deosebită amenințărilor actuale în ceea ce privește combaterea terorismului în cadrul Consiliului Informal uh, uh, pe probleme de uh, justiție și afaceri interne care va avea loc la Riga. Am invitat pe toți miniștrii responsabili să ia parte la această întâlnire. Cu siguranță, contribuția lor ne va ajuta la combaterea pe viitor a terorismului. Trebuie să fim de acord, să ne asupra anumitor măsuri și asupra unui cadru comun pentru acțiuni viitoare. Preștiția noastră plănește să dea atenție deosebită uh, combaterii radicalizării și uh, îmbunătățirii posibilităților pentru schimburi de informații și uh, îmbunătățirii cooperării în ceea ce privește modul în care aceste informații sunt strânse. Pe 14 ianuarie, premierul nostru s-a adresat par, par, Parlamentului și um, cu toții ne-am bucurat uh, că uh, va exista un registru cu numele pasagerilor. Vom face uz de toate posibilitățile oferite de uh, astfel de surse de date pentru a putea combate terorismul și crima organizată. Bineînțeles, uh, totul trebuie să se limiteze la anumite scopuri uh, specifice și să se alinieze normelor de protecție a datelor. Însă este important să uh, atingem acest obiectiv și trebuie să facem asta în cadrul unui dialog deschis. Trebuie să reiterez faptul că suntem gata să purtăm acest dialog în ceea ce privește crearea uh, registrului cu numele, numele pasagerilor. După cum s-a menționat deja, președinția letonă este sigură că toate aceste măsuri trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului și a libertăților uh, fundamentale. Trebuie să găsim uh, uh, un echilibru care să asigure siguranța celor din Europa și de asemenea și drepturile lor fundamentale. Sunt sigur că Comisia dumneavoastră va oferi sprijinul necesar în legătură cu acest subiect. Nu putem permite teroriștilor să ne amenințe valorile interesele comune sau să ne divizeze societatea prin interveriul uh, diverselor grupuri care sunt atâțate uh, unul împotriva altuia. Domnilor și domnilor, uh, amenințarea terorismului nu este singura amenințare la securitatea internă a Uniunii Europene. De aceea, președinția noastră va da atenția necesară pentru a finaliza munca începută pe durata președinției italiene. Și asta în ceea ce privește actualizarea strategiei de securitate internă a Uniunii Europene. Sunt uh, sigur că dacă ne punem de acord asupra uh, unei strategii actualizate cu privire la securitatea internă a Uniunii Europene, vom uh, avea un temei semnificativ și absolut necesar pentru a asigura securitatea pe viitor. De asemenea, aș dori să vă asigur că președinția letonă în domeniul afacerilor interne va continua să acționeze activ uh, în ceea ce privește propunerile în curs legate de actele legislative care să asigure securitatea. Uh, suntem gata să continuăm munca începută de președinția italiană și dialogul tripartit uh, cu Comisia și Parlamentul European în ceea ce privește uh, regulamentul Europol și uh, sunt sigur că putem începe negocieri și pe marginea regulamentului CEPOL. Doamnelor și domnilor, cum au spus și colegii noștri italieni la finele președinției lor, uh, Uh, problemele cauzate de presiunea uh, migratorie uh, sunt actuale și vor continua să rămână așa pentru Uniunea Europeană și, bineînțeles, și pentru președinția letonă. La finele anului trecut și începutul anului acesta, am fost cu toții surprinși de fenomenul navelor fantomă și, după calculul Europol, acestea abandonează persoane vulnerabile pe mare, inclusiv femei și copii. Aceste evenimente specifice au dovedit încă o dată dacă era cazul, că e nevoie să existe un răspuns comun din partea Uniunii Europene și că trebuie să dăm atenție deosebită problemelor cauzate de migrație. Președinția letonă consideră că răspunsul Uniunii Europene ar trebui să fie privit într-un context mai vast. Trebuie să continuăm să punem în aplicare abordarea holistică în ceea ce privește combaterea uh, presiunii migratorii. Situația nu s-a îmbunătățit, prin urmare e nevoie de măsuri suplimentare. În octombrie 2014, concluziile aprobate de către Consiliu au uh, acoperit uh, foarte multe măsuri și ele se aplică și altor uh, spații dacă acest lucru este necesar. Noi credem că trebuie să continuăm uh, cooperarea cu statele terțe, o cooperare care deja a fost lansată și că ar trebui să ne axăm pe consolidarea capacității sistemelor de migrație și uh, asupra gestionării acestor sisteme. În ceea ce privește operațiunea Triton, uh, în decursul acesteia a reieșit foarte clar că uh, această misiune trebuie să continue. Trebuie să ne asigurăm așadar că acest principiu al solidarității este pus în practică. Sistemul unic uh, pentru azil în toate statele membre poate este unul dintre elementele care ar trebui promovate mai mult. Ar dori, aș dori să subliniez că lupta cu presiunea migratorie este uh, unul dintre uh, aspecte aspectele presupuse de fenomenul migrației. Migrația nu înseamnă însă doar probleme, ci migrația poate fi folosită ca și instrument pentru uh, creștere și ca instrument pentru sporirea competitivității. Iar în acest context aș dori să subliniez faptul că Comisia plănuiește să uh, prezinte o agendă europeană pentru migrație. Noi de-abia așteptăm această propunere a Comisiei pentru promovarea migrației, iar uh, Președinția noastră este gata să lucreze pe marginea acestui aspect și suntem gata să continuăm uh, munca uh, pe marginea inițiativelor pentru migrație deja existente, care ar putea avea un impact pozitiv asupra creșterii în Uniunea Europeană. După cum știți, uh, Consiliul la sfârșitul președinției italiene a arătat că este gata să înceapă negocierii cu Parlamentul European în legătură cu directiva care vizează pe studențe și pe cercetătorii. Dorim să lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a găsi un compromis, să, găsim o poziție comună a Consiliului și Parlamentului cât se poate de curând. Acționăm uh, deja pentru a obține un acord cu Consiliul în legătură cu uh, modificarea um, regulamentului Dublin pentru a putea uh, intra în negocieri și pentru a putea rezolva chestiuni care vizează protejarea intereselor minorilor, care, bineînțeles, au nevoie cel mai mult de protecția noastră. De asemenea, operațiunile din cadrul uh, spațiului Schengen reprezintă o cucerire <clears throat> importantă uh, în beneficiul cetățenilor noștri. Îmbunătățirea măsurilor pentru asigurarea unei, unui spațiu Schengen sigur este una din prioritățile noastre și președinția letonă va continua eforturile depuse până acum în acest uh, domeniu. Suntem uh, și noi preocupați de rezervele și îngrijorările pe care le-au emis unii dintre dumneavoastră și uh, suntem angajați să le rezolvăm așa cum s-a angajat și președinția Uh, italiană a Consiliului. Trebuie să recunoaștem că mm, relațiile externe și chestiunile de actualitate, de politică externă, afectează securitatea internă, pentru că migrația și alte teme sunt foarte uh, globalizate. De aceea vom continua să colaborăm și cu statele terțe și vom continua demersurile uh, inițiate în ce privește mobilitatea și securitatea internă. În același timp, am definit și o prioritate proprie a președinției letone și anume consolidarea cooperării cu statele din parteneriatul estic. Tocmai de aceea vom organiza o întâlnire comună ministerială între Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic pentru a discuta uh, sisteme de protecție uh, comune. Doamnelor și domnilor, evenimentele din trecutul recent arată că activitatea noastră are un impact asupra securității și siguranței cetățenilor noștri și de aceea, doamnelor și domnilor, președinția letonă se angajează să participe în mod activ la discuțiile dumneavoastră, la dezbaterile dumneavoastră și va căuta un compromis uh, între statele membre, dar și pe, în plan interinstituțional cu Parlamentul European. Doar așa putem obține uh, un, o Europa sigură a valorilor fundamentale în care noi credem. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru! Și pentru că avem o listă foarte uh, lungă de vorbitori care s-au înscris la cuvânt, haideți să continuăm rapid cu întrebările și comentariile. Începem cu coordonatorii. Din mai, mai întâi din partea PPE, domnul Diaz de Mera. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Sí, hoy hablo... Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi eh, iau cuvântul în numele Partidului Popular European. Mai întâi, felicitări uh, celor doi miniștri pentru preluarea mandatului la acest început de președinție letonă. Vă doresc uh, mult succes în activitatea dumneavoastră pe durata acestui mandat. Câteva observații pe fond. Domnule ministru al justiției, grupul meu susține cele trei priorități pe care dumneavoastră le-ați enumerat. Pentru că sunt priorități pe care le putem uh, sprijini fără rezerve evident, uh, ne exprimăm și noi în favoarea unui, unor progrese în ce privește protecția datelor, protecția intereselor financiare ale Uniunii și promovarea euro ca și uh, lupta împotriva evaziunii fiscale, protecția uh, persoanelor uh, suspecte și învinuite. Toate lucrurile astea sunt foarte bune, dar unde rămân drepturile victimilor? acelor victime care uh, sunt, uh, se constituie în victime în urma unor atacuri uh, violente, uneori atacuri teroriste. Daunele nu sunt deloc minore și victimele activităților jihadiste suferă timp îndelungat. Domnule ministru al internelor, vă mulțumim pentru prezentarea pe care ați avut-o cu prioritățile din punctul dumneavoastră de vedere, permiteți-mi să mă fac și o apreciere de ordin general la cele spuse de dumneavoastră. Dumneavoastră ați prezentat un rezumat ă, foarte pertinent cu privire la prioritățile pentru protecția intereselor UE, cu privire la unele activități de prevenire și de luptă împotriva infracțiunilor. Dar în Uniunea Europeană există cel puțin 16 agenții executive care sunt deja preocupate cu prevenirea și lupta împotriva fenomenului infracțional. Vă întreb, aveți, uh, considerați că este oportun și că este eficient să lucrezi cu 16 agenții având în vedere realitatea din teren, eu aș spune în mod clar nu. Sunt mult prea multe agenții care uh, se obstrucționează reciproc și eu cred că ar trebui să reflectăm asupra oportunității păstrării lor. Amenințarea din partea terorismului islamic cu siguranță nu va dispărea și această amenințare va persista, deci trebuie să ne protejăm și pe viitor împotriva ei. Sigur, trebuie să reacționăm în mod concertat și ă, trebuie să avem și noi baze legale pentru a ne putea proteja mai bine. Pentru că teroristul întotdeauna este mai rapid și cu un pas înainte față de legiuitor. În ce privește regimul datelor ă, pasagerilor în trafic aerian, PNR, aici nu cred că avem nevoie de un proiect legislativ nou, ci, așa cum a spus uh, Avramopoulos, avem nevoie de uh, o mai bună protecție a datelor prin uh, coordonarea celor 28 de autorități care sunt însărcinate cu această activitate în statele membre. În ce privește Europol, uh, și Europol trebuie să devină o prioritate a uh, președinției <clears throat> letone. Iar pachetul legislativ privind uh, frontierele inteligente trebuie să devină și el un, <clears throat> o prioritate a uh, președinției dumneavoastră, pentru că uh, Asta include și protecția efectivă a frontierelor, dar și legile de imigrație, o, o mai bună accesibilitate a anumitor baze de date pentru forțele de ordine și multe altele. În încheiere, ca poziție a Partidului Popular European, pot să vă spun că acestea sunt uh, opiniile noastre pentru care vă și vă mulțumim încă o dată pentru prezentare. Din păcate, spune președintele, trebuie să închidem încă de pe acum lista vorbitorilor. Suntem deja 22 de vorbitori pe listă. Deci vă rog o oarecare disciplină la intervențiile dumneavoastră. Sigur, știu că este prima dată când cei doi miniștri sunt prezenți în sală. Știm că agenda este foarte încărcată, avem foarte multe lucruri de discutat, dosarul PNR este de maximă actualitate, deci ar fi foarte multe de spus înainte de Consiliul de la Riga. Deci sunt conștient de acest lucru dar totuși trebuie să fim uh, disciplinați uh, în ce privește timpul de vorbire alocat. Și acum trecem la Birgit Zippel. Mulțumesc, domnule președinte. Atât raportul scris al președinției letone, cât și prezentările orale pe care le-am auzit, uh, dau naștere la multe întrebări. Voi încerca să mă concentrez asupra trei dintre acestea. Mă bucur mai întâi că în sfârșit se pare că Consiliul uh, discută și dezbate atât regulamentul cât și directiva privind protecția datelor. Pe mine mă interesează dacă să aflu dacă președinția este în măsură să ne dea o dată aproximativă a adoptării în Consiliu a, a regulamentului și a directivelui. De ce? Pentru că în prezent dezbatem o serie de posibile noi măsuri care ar putea să contribuie la o mai bună securitate internă, măsuri care se bazează pe o mai bună procesare și prelucrare a datelor culese. Ei bine, în acest context ar fi de dorit să avem un eh, standard comun în toate cele 28 state membre pentru protecția datelor. Numai că această dezbatere privind protecția datelor la dumneavoastră e pe masa de lucru de trei ani. În ce privește măsurile de securitate, aș uh, completa uh, cele spuse de colegul Diaz de Mera și spun că avem nu doar foarte multe agenții executive care se preocupă de aceste teme, dar uh, avem în funcțiune uh, și în curs de desfășurare o serie uh, întreagă de măsuri, de mecanisme care, despre care nu știm cum se suprapun, în ce măsură sunt sau nu concurente. <clears throat> Trebuie ca toate statele membre să se folosească de toate aceste măsuri pe care le avem la dispoziție într-o măsură uh, cât se poate de eficientă. De aceea ar trebui mai întâi inventariate toate aceste măsuri și mecanisme pentru a ști în final unde trebuie să completăm și unde trebuie să uh, eventual să ajustăm unele uh, măsuri. În ultimele zile, chiar și după atentate, am a, uh, auzit că nu toate statele membre își împărtășesc uh, cu celelalte state membre datele pe care le culeg în legătură cu anumite evenimente. Este de deplâns acest lucru. Și eu cred că înainte de a uh, adopta noi măsuri, uh, de grabă, ar trebui să revedem și să revizuim aceste măsuri care deja funcționează, dar nu întotdeauna nu funcționează bine în ce privește uh, combaterea radicalizării, uh, mi se spune că, da, putem controla um, rețelele sociale, internetul pentru a realiza această uh, combaterea radicalizării, dar eu mă întreb mai degrabă, care este motivul pentru care așa numiții foreign fighters, luptătorii străini, nu sunt nici măcar cei din statele terțe, ci sunt cetățenii noștri, cetățenii europeni, care aici, în mijlocul nostru, ajung să se radicalizeze. Deci eu cred că statele membre ar trebui să-și asume răspundere și cu, odată cu ele și Consiliul ar trebui să-și asume răspunderea pentru integrarea grupurilor eh, ca, care, din care se nasc până la urmă acești eh, indivizi radicalizați și nu în cele din urmă, astăzi nu vom putea să purtăm un dialog cuprinzător și exhaustiv privind integrarea migranților, dar avem impresia totuși că um, combaterea fenomenului uh, refugiaților, uh, probleme, discuția legată de migrație, uh, până la urmă are un singur scop să preîntâmpine și să prevină migrația spre Europa. Eu vreau să știu ce va face în aceste șase luni președinția Consiliului pentru a primi în toate statele Uniunii Europene pe aceia care sunt urmăriți în propria lor țară, pe aceia căror libertate este, uh, este amenințată. Mulțumesc. Okay, thank you very much. Mulțumim, Brigitte. Ai văzut că ceasul uh, n-a mai funcționat uh, a clacat sub intervenția ta. Ehm, stimați colegi, încă o dată vă rog, uh, sunt conștient că vreți să aveți intervenții cuprinzătoare, dar vă rog să respectați timpul de vorbire uh, alocat. Timothy, Timothy Kirkhope. Very much and can I also uh, well... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumim celor doi oaspeți din Letonia, pentru prezentările lor și le dorim tot succesul pentru mandatul pe care l-au preluat. Nu voi vorbi foarte mult despre PNR, pentru că în ultimii trei ani am fost raportor pe această uh, temă. Uh, tocmai de aceea uh, salut uh, cele prezentate de președinție astăzi în acest context. Uh, în remarcile mele, de aceea mă voi concentra mai ales asupra imigrării. Uh, respectiv uh, în ce privește uh, politicile statelor membre față de aceea care migrează spre Uniunea Europeană. Mă îngrijorează condițiile și trenarea procedurilor care duc la o integrare, respectiv rezolvarea actelor migranților în multe, multe luni Regulamentul de la Dublin, dar și alte măsuri, au instituit uh, condiții foarte diferite de integrare a migranților. Eu sper că Consiliul uh, va evalua încă o dată uh, responsabilitățile și competențele statelor membre în ce privește imigrația, în special în, legătu- în ce privește copiii, vorbiți despre garanții speciale pentru copii. Să știți că mă îngrijorează foarte mult tratamentul aplicat copiilor imigranți, dar uh, mă îngrijorează și modul în care copiii sunt exploatați de traficanți și de alți intermediari pentru a uh, dobândi uh, pe de o parte un statut de azilant mai repede, respectiv pentru contrabandă, pur și simplu. Iar în ce privește drepturile procedurale, am avut un pachet de drepturi procedurale pe timp îndelungat. L-am, dezbătat, l-am dezbătut uh, mult timp, dar uh, majoritatea prevederilor din, uh, pe care le-am dezbătut inițial nu au fost adoptate și eu sper că președinția care amintește aceste drepturi procedurale ca o prioritate va face ceva în următoarele câteva luni pentru a le readuce pe agenda noastră politică. În final, domnule președinte, securitatea într-adevăr este o de importanță maximă. Atrocitățile recente ne-au atras atenția asupra urgenței situației. Dar împreună cu uh, președinția Consiliului trebuie să, ne, uh, să ținem cont de faptul că ceea ce dezbatem și adoptăm noi aici nu are neapărat un impact imediat, ci uh, se uh, materializează în timp și de aceea uh, toate măsurile de securitate care sunt preconizate trebuie să țină cont de acest factor al timpului. Mulțumesc pentru grupul ALDE, Cecilia Wikström. And I wish you good morning and very Mulțumesc, bună dimineața, vă doresc bun venit um, alături de noi astăzi și vă doresc foarte mult succes um, în președinția letonă. Abia aștept să colaborăm, să lucrăm împreună în negocierile cu privire la regulamentul Dublin și directiva pentru studenți și cercetători. Astăzi uh, dați-mi voie să vorbesc despre viitorul sistemului de azil și în special um, regulamentul da uh, de la Dublin. Știm că um, ca, regulamentul comun a fost adoptat uh, acum un an și jumătate, dar am văzut numeroase cazuri, în special din partea Curții de Justiție, care arată numeroase probleme, numeroase diferențe între diferitele state membre. Curtea a hotărât în o anumită speță că uh, Elve Elveția a violat articolul 13 când a transferat o familie din Elveția în Grecia. Dată fiind această decizie, ne puteți spune cum uh, Considerați că aceasta va afecta regulamentul de la Dublin și în special tot pachetul uh, legislativ cu privire la azil? Unul statul dumneavoastră este unul dintre statele care primesc foarte puțini uh, solicitanți de azil. Veți începe în cadrul Consiliului un proces prin care să rezolvați această problemă care demonstrează că nu se bazează tot timpul pe solidaritate. Considerați că statele membre ar trebui să, ia, să aibă responsabilitate comună, însă nu se face nimic în practică. Ce intenționați dumneavoastră să faceți concret? Aș vrea de asemenea să menționez foarte scurt registrul cu numele pasagerilor. Deja de 2 ani și jumătate există un blocaj pe acest dosar. Grupul meu a încercat să dea un nou impuls discuțiilor cu privire la acest uh, dosar. I s-a adresat comisiei, i-a cerut să vină cu o nouă problemă propunere legată de registrul um, cu numele pasagerilor, astfel încât aceasta să fie acceptabilă pe baza jurisprudenței recente, dar și pe baza legislației cu privire la protecția datelor. Trebuie să mergem mai departe cu registrul cu numele pasagerilor. Toată lumea vorbește despre acesta, însă trebuie să facem progrese pe acest dosar în mod constructiv. Abia aștept negocierile cu dumneavoastră și vă urez mult succes! Mulțumim, spune președintele. Mai rămâne un uh, singur coordonator, domnul Corao, din partea EFTD. Vă rog, din partea EFDD. Mulțumesc, domnule președinte, și eu, ca și colegii mei, doresc succes președinției letone. Am studiat puțin prioritățile pe care le-a propus președinția letonă și e clar că e vorba de aspecte pe care le împărtășim și noi. Sper însă că lucrările se vor desfășura mult mai repede decât în ultimul semestru, pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție. Vreau să menționez doar două puncte din aceste priorități. S-a vorbit vorbit despre consolidarea cooperării în spațiul de siguranță internă prin um, re, re, prin modificarea strategiei de securitate internă. De când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, Parlamentul European a devenit colegislator, colegiuitor și responsabil de spațiul de libertate, siguranță și justiție. Acest aceste uh, dispoziții prevăzute în tratatul de la Lisabona nu au fost luate în considerare de Consiliu. Acesta a continuat să acționeze cum se făcea înainte de tratatul de la Maastricht. Când vine vorba de implicarea Parlamentului în aceste chestiuni, putem face referire la uh, ciclul de politică cu privire la infracțiunile mm, serioase și la criminalitatea organizată. Consiliul nu a implicat Parlamentul European în aceste cicluri de politică politică. Ne întrebăm, deci, dacă Consiliul are intenția de a implica Parlamentul European într-o temă importantă, cum este cea a criminalității organizate, și dacă are intenția de a uh, lucra în continuare pe ceea ce s-a făcut în legislatura precedentă cu privire la criminalitatea organizată. În ceea ce privește poziția în cadrul adunării ONU pentru drogul care va avea loc în 2016, ne întrebăm cum va pregăti Consiliul această poziție, deoarece subiectul drogurilor are legătură strânsă cu subiectul criminalității organizate. În ceea ce privește imigrația și terorismul, noi dorim să mergem mai departe, să facem progrese pe o politică din ce în ce mai coerentă și mai armonizată între statele membre, așa cum am spus, au spus și câțiva dintre colegi. Am vrea să modificăm regulamentul de la Dublin și să luptăm mai coerent împotriva radicalizării și a terorismului. Mulțumesc. Mă uit la coordonatori și uh, îi întreb și pe domnii miniștri, desigur, va, var, uh, v-ar conveni dacă am da acum cuvântul uh, celorlalți membri și apoi să le cerem miniștrilor să răspundă? Avem o listă foarte lungă de membri care s-au înscris la cuvânt și dacă miniștrii vor răspunde acum, atunci va trebui să amânăm foarte mult uh, punctele de pe ordinea de zi și întrebările s-ar putea să aibă numeroase puncte comune. Dacă nu vă supărați, uh, atunci uh, ce părere, ce părere aveți? Domnule Diaz de Mera, sunteți de acord? Bine. Atunci, haideți să preluăm acum întrebările din partea membrilor. Moica Holmaier, ești următoarea pe listă. Dragi colegi, aș mai vrea să vă rog să respectați un maxim de un minut și jumătate. Vă rog, nu depășiți un minut și jumătate, pentru că altfel va trebui să amânăm foarte mult punctele de pe de zi. Monica, ai cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc. Mai întâi <clears throat> vreau să mulțumesc uh, președinției pentru faptul că ne-a transmis programul său de priorități uh, și în formă scrisă. Recunoaștem uh, din acest program care sunt prioritățile dumneavoastră, iar în ce privește dreptul penal, aș vrea să vă întreb ce calendar v-ați propus să aveți uh, pentru încheierea pachetului pe uh, dreptul penal. În ce privește uh, spațiul Schengen, se vorbește tot mai des despre frontierele externe care trebuie protejate împotriva terorismului. În ce măsură și cu ce calendar v-ați propus împreună cu miștii de interne ai statelor membre pentru uh, a discuta această chestiune, pentru că și la noi există preocupări uh, tot mai uh, mare în ce privește o posibilă acțiune interguvernamentală, ceea ce însă ar uh, crea dificultăți pentru o abordare cu totul europeană. Înțeleg care este urgența situației, dar vreau să știu Eh, care este poziția noastră vis-a-vis -vis de frontierele externe, respectiv spațiul Schengen. Time as well. Next is Sophie Intervelt. Mulțumesc că ați eh, respectat timpul. Sophie Intervelt, ai cuvântul. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Am ascultat cele două prezentări și, așa cum ne puteam aștepta, s-a pus foarte mult accentul pe lupta împotriva terorismului. Sper că în munca dumneavoastră, în următoarele luni, vă veți concentra și pe protejarea democrației, a statului de drept și a bazelor democrației, deoarece de multe ori lupta împotriva terorismului se face în detrimentul acestor valori pe care spunem că vrem să le apărăm. În ceea ce privește registrul cu numele pasagerilor la nivel european, mă bucur să aud că prioritatea numărul 1 este adoptarea directivei cu privire la protecția datelor, deoarece pentru mine, ca și pentru alți colegi, este o condiție esențială pentru a putea discuta mai apoi despre registrul cu numele pasagerilor. Și în al doilea rând, sunt de acord că nu ține 100% de dumneavoastră, Vrem să discutăm noua propunere cu privire la registrul cu numele pasagerilor sub noua comisie Juncker care să ia în calcul și noua jurisprudență care este um, esențială pentru a asigura proporționalitatea. Cred că v-am auzit vorbind despre un registru cu numele pasagerilor intracomunitar, sau poate numai domnul președinte a vorbit despre acest lucru. Doar ieri am auzit pentru prima dată discutându-se despre colectarea datelor um, echivalente uh, celor pentru registrul cu numele pasagerilor, pentru un registru al călătorilor uh, cu care folosesc transportul feroviar. Și aș vrea să știu exact um, ce presupune acest lucru. Poate că nu am uh, fost foarte atentă, dar aș vrea să știu care sunt anele dumneavoastră cu privire la directiva antidiscriminare. Cred că avem nevoie de legislație orizontală din acest punct de vedere. Cred că mesaj, un mesaj de, de toleranță ar trebui transmis și președintelui uh, Letoniei, care a făcut câteva remarci homofobe în vară. Nu vorbeam nu, nu miniștrii au vorbit despre registrul intraeuropean, ci uh, eu, în, uh, când v-am dat calendarul reuniunilor. Domnul Carlos, mulțumesc! Și eu aș vrea să mă alătur colegilor care au um, urat succes uh, președinției letone pentru următoarele șase luni. Sunt de asemenea de acord uh, cu privire la ceea ce s-a spus despre evenimentele din Paris. Acestea vor avea consecințe asupra muncii noastre și asupra priorităților președinției. Cred că mai important decât să sugerăm noi mecanisme este să ne asigurăm că normele Schengen sunt puse în aplicare așa cum trebuie. Cred că normele de care dispunem momentan sunt bune și avem uh, numeroase pârghii pentru garantarea securității în mecanismele noastre de control. Știu că Consiliul la reuniunea din decembrie 2014 s-a referit la acestea și noul uh, sistem de evaluare ne va permite să avem evaluări mult mai eficiente decât în trecut când vine vorba de identificarea problemelor și sugerarea de soluții. Am o întrebare în special pentru ministrul de interne și anume Ce prioritate va da președinția punerii în aplicare a noului sistem de evaluare și cum va lucra cu Comisia pentru a se asigura că toate problemele sunt identificate la granițele externe ale Uniunii Europene și apoi rezolvate. Mulțumesc că răspune domnule președinte, domnul președinte, mulțumesc că ați respectat timpul, domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte, domnule, domnilor miniștri. Atentatele teroriste de la Paris și cele de la Bruxelles au demonstrat încă o dată că activitățile de acțiunile de control trebuie să fie mult mai severe. Mii de europeni luptă acum alături de statul islamic. Așa că avem nevoie de un control mult mai sever în interiorul zonei Schengen, dar și la frontiera externă a Bulgariei. Aceste frontiere externe sunt foarte sensibile. Parlamentul și Comisia au um, afirmat de mai multe ori că Bulgaria este pregătită pentru aceste noi provocări. Președinția letonă prevede extinderea zonei Schengen. Puteți să ne garantați că odată cu intrarea noilor state nu va fi nevoie de controle mult mai severe pentru a putea face față noilor provocări? Mulțumesc. Urmează domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-mi exprim aprecierea pentru prezentările celor doi miniștri care reprezintă președinția letonă. Le doresc succes și aș vrea să menționez inițiativa legislativă pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, directiva PIF ar trebui să fie embrionul parchetului unic european. Am auzit că l-ați menționat și pe acesta, însă aș vrea să mă asigur că directiva PIF nu va pierde din uh, avântul pe care l-a luat sub președinția italiană. Cred că președinția letonă ar trebui să continue cu, aceeași, uh, cu același avânt. În ceea ce privește argumentul legat de TVA, Înțeleg punctul de vedere al Consiliului, dar aș vrea să înțelegeți și punctul nostru de vedere. TVA-ul este o resursă fundamentală pentru finanțarea bugetului Uniunii Europene. Aș vrea, deci, să mă asigur că sunteți dispuși să ajungeți la un compromis între cei doi uh, legiuitori, Consiliul și Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meier! Președinte, Um, Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, au spus și cei doi miniștri, după atacurile de la Paris, trebuie să facem mai multe pentru a garanta securitatea cetățenilor europeni. Trebuie să luptăm cu cauzele acestor atacuri. Președinția letonă a pus aceste chestiuni uh, pe lista priorităților Dacă acești uh, luptători jihadiști ar fi posedați de pașaport, poate că ar fi bine, dar v-ați gândit la alte metode concrete de a lupta împotriva acestor uh, uh, probleme, acești, aceste persoane sunt un pericol la, um, la adresa securității noastre. Mulțumesc, Natalie Crisberg. Mulțumesc. Vă mulțumesc uh, și eu, domnilor uh, miniștri, pentru prezentarea programului și vă doresc mult succes, atât dumneavoastră cât și președinției letone. Domnule ministru al Justiției, ați afirmat că doriți să facem progrese cu privire la parchetul unic european, care deocamdată are prerogative limitate cu privire la uh, interesele financiare. Dar uh, cred că mai putem adăuga o listă foarte lungă de alte aspecte de care acesta ar putea fi responsabil. Poate ar trebui să creăm un parchet care să fie responsabil și de criminalitatea, infracționalitatea la nivel transfrontalier pentru a răspunde nevoilor cetățenilor noștri și pentru a proteja siguranța acestora. Voi încerca să fiu foarte concisă avem nevoie de pro, legislație transversală cu privire la protecția copiilor, um, o categorie foarte vulnerabilă și un al doilea element, mă bucur um, că vom putea colabora în următoarele șase luni cu privire la directiva legată de prezumția de nevinovăție. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, domnul Voigt. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru al internelor, ați uh, prezentat uh, foarte bine uh, triunghiul acela între migrație, terorism și securitatea internă. Și ați spus că vreți să garantați cu orice preț securitatea cetățenilor europeni. În această comisie am discutat uh, mai multe rânduri despre faptul că migrația este într-adevăr o problemă, într-adevăr o problemă, pentru că statul islamic a anunțat de mai multe ori că vrea să introducă în Uniunea Europeană luptători <clears throat> teroriști uh, pe, cu, prin intermediul migrației. Între timp, uh, suntem controlați la porțile Parlamentului și în curând toată lumea va fi percheziționată și la frontierele externe ale UE. Acum, dumneavoastră spuneți că veți continua demersurile inițiate de președinția e, italiană. Numai că una din concluziile e, ministrului Renzi a fost că nu are niciun sens să, să întărești uh, bugetul Frontex și să faci din migranți ilegali uh, migranți legali, ci că trebuie în primul rând combătute cauzele migrației și imigrației. Și trebuie luate măsuri împotriva acestui gradient, acestei presiuni a imigrației. Să înțeleg atunci că și dumneavoastră veți să faceți ceva împotriva cauzelor care duc la e, uh, migrație. Și încă o întrebare, ce măsuri credeți că sunt necesare pentru uh, a se ajunge la o distribuție judicioasă a migranților în uh, Uniunea Europeană, pentru că nu este posibil ca 80% din migranți să fie uh, integrați în doar câteva din state membre și că alte state membre nu se angajează deloc pentru acest lucru. Oui, merci. Um, et... Domnul Siri, Mulțumesc um, pentru prezența dumneavoastră aici, domnilor ministri. Mult succes pentru următoarele. Sper că vom putea să facem progrese cu privire la directiva legată de protecția datelor. Mă bucur că ați menționat-o. Vreau să menționez și um, registrul cu numele pasagerilor. Um, aș vrea să vă spun că mă bucur că încercăm cu toții să găsim un echilibru în aceste discuții și uh, sper că putem să... și mă bucur de faptul că uh, S-a vorbit despre analizarea măsurilor pe care le avem deja la dispoziție, astfel încât să nu trebuiască să reinventăm uh, roata. Ați indicat faptul că veți continua să lucrați pe uh, directiva cu privire la granițele inteligente. Mi se pare că um, comisarul Avramopoulos a anunțat la un moment dat retragerea acestui text cu privire la granițele inteligente, dar nu știu dacă mă înșel sau nu. Aș vrea să um, știu care este punctul dumneavoastră de vedere și o altă chestiune, directiva cu privire la, împotriva discriminării. Conform președinției italiene, au avut loc câteva ședințe tehnice pentru examinarea acestui text și pentru aflarea poziției statelor membre. Aș vrea să știu uh, cum se va lucra pe această directivă, dacă va fi vorba de un act legislativ sau nu și pe ce chestiuni se va pune accentul. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Silvi. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru că au respectat timpul de vorbire, doamna Winberg. Eh, tack för ordet och eh, tack för informationen och jag lyckönskar er i ett... Mulțumesc. Aș dori să vă urez eh, mult noroc în fruntea Consiliului. Chiar trebuie să faceți fața unui număr mare de provocări. Dacă mă gândesc la securitate și migrație, dacă mă gândesc la evenimente recente, clar aveți multe provocări uh, care vă așteaptă. Uh, Parlamentul va trebui să se reflecteze la modul în care vom putea pune în aplicare strategia de securitate internă a Uniunii Europene. Bineînțeles, uh, am înaintat chiar și eu amendamente și vom face tot posibil pentru a exista securitate în Europa. Vom face tot ce putem face. Eu sunt puțin în minoritate, însă aș dori să Uh, văd dacă nu cumva ar putea fi acceptate amendamentele mele. Haideți să vedem ce se întâmplă în Suedia, în țara mea. E bine, acolo uh, sunt foarte multe persoane care sosesc mai ales din Siria și din uh, Irak și pot să spun că Suedia nu poate controla în totalitate locul de proveniență a acestor persoane. S-ar putea să existe persoane infiltrate printre acești refugiați, ori această situație este una destul de îngrijorătoare. Prin urmare, sper că veți încerca să rezolvați această problemă, pentru că ea este de importanță capitală. Și îmi pun și următoarea întrebare. Cum vedeți uh, punerea în aplicare a recomandărilor care sunt legate exact de această rezoluție care um, vizează acest domeniu? Doamna Chenici este următorul intervenient. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să îi salut și să le mulțumesc reprezentanților președinției letone care ne-au prezentat astăzi programul uh, președinției. Este un program care înglobează toate subiectele principale uh, pentru comisia noastră. Pe aceste subiecte sunt numeroase întrebări, însă pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție, vreau să întreb ce activități doresc să desfășoare cu referire la trei teme importante, terorism, criminalitate organizată și uh, radicalizare. Și în legătură cu parchetul european, Președinția europeană a redactat deja un text care acoperă aspecte fundamentale importante. Ce rezultate credeți că veți putea obține în cadrul președinției letone? și ce uh, elemente legate de investigații credeți că puteți dezvolta ordinul uh, um, de investigație european, confiscarea bunurilor uh, de la, uh, de la organizațiile mafios, mafiote. Și un alt subiect foarte important, lupta împotriva criminalității organizate, care își uh, concentrează activitatea pe traficul de ființe umane și apoi subiectul imigrației, un alt subiect foarte important, protecții, care înglobează și protecția minorilor. 14.000 de minori au intrat în țara noastră neînsoțiți în ultimul an aproximativ 3700 din aceștia s-au pierdut, li s-a pierdut urma. Deci cred că ar trebui să ne concentrăm mult mai mult pe cazul acestor minori care pot fi și ei implicați în criminalitatea organizată, atât ca victime ale infracțiunilor, să ne gândim la abuzurile sexuale, de exemplu, dar pot fi incluși în criminalitatea um, organizată ca și infractor pentru a fi utilizați în actele de terorism. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Stevens. Mulțumim, doamna Stevens. Thank you well, Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc uh, ministrilor leton pentru că ne-a explicat uh, care sunt prioritățile lor și ale președinției în exercițiu. Bineînțeles că nu va fi ușor să obțină toate aceste lucruri, dar am o întrebare în legătură cu migrația, pentru că este una dintre prioritățile pe care le-ați menționat. Eu înțeleg uh, că Consiliul se așteaptă ca Comisia să rezolve anumite probleme, câtă vreme Comisia spune că Consiliul e responsabil de asta. Se pare că există aici uh, o dispută între cele două instituții. Apoi, la ultima plenară de la Strasburg, n-am primit propuneri concrete. Noi aș dori să întreb președinția ce poate face concret uh, Consiliul pentru a face acest dosar să progreseze și pentru a putea veni cu propuneri specifice, pentru că timpul trece și a venit momentul să se registreze progrese reale în ceea ce aceste propuneri. E adevărat că aproximativ 85% dintre imigranți merg în doar șase state membre, ori asta nu înseamnă solidaritate. Practic nu există solidaritate deloc în ceea ce privește această problemă. Doamna Soraya Postele, cum tot acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să urez uh, mult succes uh, președinției și aș dori să vă susțin eforturile pe care doriți să le faceți. Însă aș dori să mă acces pe un anumit subiect, pentru că în Uniunea Europeană există anumite categorii de cetățeni în care este importantă o categorie marginalizată și discriminată. Sunt foarte multe persoane care trăiesc în sărăcie extremă, persoane pe care le cunoaștem și care pur și simplu aparțin categoriei romilor care trăiesc în Europeană. Uniunea Europeană are nevoie de un activ pentru a putea uh, Uh, să rezolve astfel de probleme, pentru că aceste persoane nu trăiesc în condiții uh, în care să considerăm că se poate trăi în Europa. Bineînțeles, totul trebuie să implice și statele membre uh, și în acest context vă spus că în martie Comisia a prezentat un cadru pentru romi. Trebuie să ev evocăm această inițiativă și să spunem că ar trebui să aflăm exact care este intenția Consiliului în legătură cu această inițiativă a Comisiei care ne-a fost prezentată destul de recent. Mai am o întrebare suplimentară. Uh, președinția letonă va trebui să încearcă să răspundă la această retorică prezentă în anumite state care pun, uh, pune în discuție libera circulație există o serie de persoane care deranjează uh, ordinea în Europa, spun unii, prin urmare că statele membre reacționează așa în care o fac. Mulțumim. Domnul Tairoc să are acum cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să urez bun venit uh, uh, ministrilor, colegii mei uh, anteriori și pot să spun că îmi pare rău pentru răspunderea pe care mm, vor trebui să-și o asume. Întrebarea mea se leagă de o eventuală posibilitate de a putea să luptăm cu două provocări majore, una pentru securitatea internă, care are legătură cu terorismul, și cealaltă provocarea legată de securitatea noastră externă și frontierele noastre externe. Câte vreme știm că Letonia și statele baltice reprezintă una dintre regiunile din Uniunea Europeană unde securitatea externă a fost amenințată. Dacă vorbim despre eh, solidaritate și imigrație, mm, aș fi interesat să văd cum am putea spori solidaritatea și în chestiuni care țin de securitate. Câte vreme Parlamentul European a adoptat o rezoluție pentru a actualiza um, strategia de securitate internă. Mult succes eh, tuturor! Iar acum ultimul vorbitor, domnul președinte, este doamna Chianchi, Cecil Chianchi. Presidente, anch'io faccio Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să doresc succes președinției letone pentru abordarea acestei provocări. Am apreciat uh, faptul că doriți să modificați regulamentul de la Dublin în ceea ce privește interesele minorilor. Deja s-a discutat de această chestiune în Parlament și noi uh, sprijinim această inițiativă. Aș vrea însă să vă întreb dacă președinția dorește să fie mai ambițioasă și să lucreze cu adevărat la un sistem sistem de împărtășire a responsabilității între toate statele membre. Comisia va prezenta o strategie pe care noi o sprijinim, dar președinția dorește să meargă dincolo de această strategie și să stimuleze o dezbatere între diversele statele membre pentru a se ajunge cu adevărat la modificarea regulamentului de la Dublin, în special când vine vorba de recunoașterea reciprocă a procedurilor pentru acordarea azilului. Mulțumesc! Da, am, um, I'm sorry. I... Îmi pare rău. Din păcate trebuie să închid, după cum am mai spus, uh, uh, lista vorbitorilor. Mai întâi, vreau să atenționez uh, ministrii că um, se, se întâmplă cam de la se întâmplă la în fiecare uh, comisie să fiți uh, bombardați cu întrebări și comentarii foarte dense. Deci, um, bănesc că acum vă dați seama că niciodată nu puteți fi suficient de pregătiți pentru a răspunde exhaustiv la toate întrebările. Deci, uh, uh, uh, tocmai de aceea, domnii miștri au încercat să facă față totuși prin notarea întrebărilor noastre pe niște fițuici, pe cartonașe, deci oricum este lăudabilă modalitatea prin care încearcă președinția să facă față acestui calup uriaș de întrebări. Um, sunt sigur că dacă nu veți primi răspunsuri orale acum, veți primi și răspunsuri în scris. Uh, așa că, domnilor ministri, uh, vă doresc succes și uh, să vedem la câte din întrebări puteți să răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, mai întâi, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru cuvintele de bun venit și felicitările pe care le-ați adresat uh, Letoniei pentru preluarea mandatului la președinția Consiliului. Uh, și noi suntem flatați și onorați, este o situație unică pentru Letonia și este o premieră pentru noi de la să deținem acest uh, mandat pentru prima dată după obținerea, reobținerea Uh, independenței noastre. În ce privește uh, drepturile procedurale, uh, atât acuzații cât și victimele sunt demne de a fi protejate. Aveți perfectă dreptate. Numai că în 2012, după cum ne știm, um, a fost deja adoptată directiva privind protecția victimelor și în context, ținând cont de această directivă, încercăm să uh, armonizăm acum, uh, să armonizăm legislația din statele membre, inclusiv în Letonia, ceea ce nu este simplu, pentru că uh, se implică și sunt implicate și drepturi conexe, probleme conexe cum ar fi drepturile victimelor la liberă expresie, contactul cu mass media, etc. Acum însă este timpul să ținem cont și de drepturile persoanelor acuzate, care până la urmă trebuie să se bucure de prezumția de nevinovăție. Nu putem anticipa uh, o, o hotărâre, o sentință a unei curți și nimeni nu poate fi considerat vinovat uh, până când nu există dovezi care au fost prezentate într-o procedură judiciară. Pentru că uh, cunoaștem uh, în Uniunea Europeană multe între, uh, cazuri în care persoane au fost judecate și condamnate fără temei. În legătură cu protecția datelor. Cu toate că am ajuns la un acord parțial în Consiliu pe două capitole care privesc protecția datelor și cu toate că atât în sectorul public cât și în sectorul privat există progrese consemnate, statele membre totuși sunt interesate să ajungă la un rezultat tangibil pe acest uh, mare dosar. Așadar, în ce privește calendarul, la început am fost uh, mai optimiști și speram că vom putea finaliza uh, regulamentul până în martie, respectiv directiva până în iunie. Între timp, ne dăm seama că aceste documente trebuie totuși uh, procesate și prelucrate împreună și atunci considerăm că un trialog va fi posibil cu adevărat doar după Consiliul JAE din iunie. Vēl bija jautājums par terorismu arī. Kad privește terorismul? Am primit o întrebare din partea aceluiași eurodeputat. Bineînțeles, suntem gata să cooperăm strâns cu Parlamentul European în ce privește această chestiune. Aș dori să văd însă dacă continui eu să dau răspunsuri sau schimb cu colegul meu sau uh, ce anume doriți de la noi în ceea ce privește maniera de a proceda? Domn președinte? Puteți interveni și dumneavoastră dacă simțiți ceva să faceți acum. Mulțumesc pentru toate aceste cuvinte de încurajare pentru președinția noastră. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru întrebările numeroase pe care le-ați adresat. Îmi pare rău că nu vom uh, reuși să răspundem la toate, însă vă, propine, vă promitem că vom da toate răspunsurile în scris. Astăzi aș dori să încep cu o întrebare adresată de mulți deputați în ceea ce privește migrația. Precum și probleme care decurg din uh, migrație, de exemplu migrația ilegală sau uh, probleme legate de solicitanții de azil. Președinția consideră că este important să ne bazăm pe munca deja începută de președințiile anterioare. Și aici includem operațiunile Frontex, lupta împotriva, cu tra împotriva traficanților, situația din statele terțe, care adesea promovează acest tip de migrație, fenomenul navelor fantomă pe care l-am menționat. Și în acest context aș dori să adresez mulțumiri din partea autorităților italiene și din partea Frontex uh, um, și asta pentru că s-a uh, reușit uh, salvarea unor vieți, a multor vieți. Organizatorilor acestor Uh, misiuni trebuie să le mulțumim, iar celor care au organizat aceste fluxuri uh, uh, ilegale trebuie să le aplicăm pedepse. Numărul mare de cetățeni ai statelor terțe care vin în Europa presupune că trebuie să avem o abordare coordonată. Aceste chestiuni au fost vor fi discutate și pe 29 ianuarie la Consiliul JAI informal și ne așteptăm ca și comisarul uh, responsabil să își aducă o contribuție la această dezbatere. Deci de-abia așteptăm să vedem care va fi această contribuție, cum uh, se întrevede crearea unor mecanisme specifice și uh, suntem gata să discutăm această solidaritate uh, reală. Țara noastră a fost și ea menționată în acest context uh, și trebuie spus că nu e de uitat faptul că țara noastră este foarte mică, dar cu toate acestea am reușit să contribuim la operațiunile Frontex de luptă împotriva migrației ilegale. De asemenea, contribuim uh, la consolidarea frontierei estice, pentru că știți că deja de, mm, există o graniță de sute de kilometri, uh, o graniță externă a Uniunii Europene care trece prin țara noastră. Prin urmare, uh, trebuie să luptăm cu traficul, să-i reținem pe traficanți, să ne facem contribuția la lupta cu migrația ilegală. Însă, în general, da, suntem de acord că va trebui să continuăm uh, aceste discuții și că nu uh, va trebui să ne ascundem de responsabilități. Prin urmare, vă mulțumi deja Comisiei pentru propunerile care ne vor parveni în legătură cu acest subiect. Acum, domnule Diaz de Mera. Cât privește întrebările dumneavoastră, da, intenționat nu am dat detalii în prezentarea mea în legătură cu fiecare uh, lege în parte, pentru că mi-ar fi luat mai mult de o oră să pot să fac acest lucru. Ieri însă când ne-am întâlnit, cred că am discutat principalele aspecte, principalele direcții. Uh, în ceea ce privește regulamentul Europol uh, și pachetul cu privire la frontierele inteligente, da, acestea sunt subiecte care apar pe ordinea noastră de zi, sunt priorități pentru noi și suntem gata să purtăm un dialog. Bineînțeles, sunt foarte multe întrebări din această perspectivă. Inclusiv uh, există dorința Parlamentului de a fi implicat mai mult în uh, supravegherea activităților Europol sau în sprijinirea acestora. Și trebuie spus că, firește, suntem deschise acestui dialog și acesta este una dintre prioritățile noastre. Acum, trecând mai departe, a existat o întrebare legată de uh, registrul cu numele pasagerilor. Da, aceasta este una dintre prioritățile noastre, într-adevăr. Iar dacă e să vorbim despre un uh, astfel de registru european, în februarie Pentru statele care deja și-au introdus propriile registre cu numele pasagerilor, prin inițiativa Comisiei, fiecare uh, eurodeputat ar putea avea un exemplu acestor bune practici. Am însă am înțeles că anumite uh, autorități de punere în aplicare a legii nu au venit cu explicații pentru care acest registru este necesar uh, în Europa. Însă uh, sper că în februarie toate aceste informații vor fi făcute clare. Știu că anumite uh, state membre deja au introdus propriile lor registre cu numele pasagerilor și vor continua să o facă. Prin urmare, cred că este important să putem să ne punem de acord asupra unor principii um, legale pentru ca astfel de sisteme să poate fi introduse în Europa. Obiectivul este firește acela de a um, afla informații câtă vreme uh, oferim uh, protecția datelor așa cum uh, se cere prin legi. Apoi lupta cu terorismul. Doamna Sibel a adresat o întrebare în legătură cu acest subiect, iar pentru a răspunde pot să spun, uh, da, există foarte multe agenții, iar abordarea noastră e următoarea. Nu e nevoie să constituim uh, noi agenții sau să avem noi instrumente, ci să folosim într-o manieră mai eficientă instrumentele pe care deja le avem la dispoziție. La ultima întâlnire COZI principalele direcții au fost identificate și sper că vom putea avea o discuție foarte productivă cu participarea președintelui Comisiei Libe, o întâlnire la care să prezentăm niște măsuri foarte specifice. Cred că sunt șanse să ne punem de acord asupra unor măsuri concrete pentru acțiunile noastre viitoare. Pentru a-i răspunde doamnei uh, Wikstrom, în ceea ce privește sistemul comun de azil și regulamentul de la Dublin, e bine, sunt de acord că este foarte important să ajungem la un compromis, să există un dialog cu Parlamentul European, mai ales în ceea ce privește minorii neînsoțiți și uh, solicitările acestora. Suntem conștienți de diferențe dintre pozițiile noastre, de asemenea și de mandatul care ne-a fost oferit în uh, Consiliu, un mandat care prevede faptul că poate ne opunem unui screening generalizat în toate statele, Uh, însă suntem uh, conștienți că acest screening este necesar acolo unde se înaintează o solicitare, în acel stat membru. Însă ne spunem posibilitatea ca acești uh, migranți să fie mutați, însă doar dacă acest lucru este în interesul lor, al migranților copii. Puteți reveni dumneavoastră la microfon. Pe lângă cele spuse de colegul meu, ministrul de interne, pot să răspund uh, eu la întrebările care au mai rămas. Domnul Kirchhoff s-a uh, referit la drepturile procedurale. Bineînțeles, suntem conștienți de faptul că drepturile procedurale ale minorilor uh, reprezintă o chestiune uh, de vulnerabilitate a acestui regulament, iar situația trebuie îmbunătățită. Avem nevoie de un regulament special în legătură cu acest uh, subiect. Prin urmare, uh, președinția noastră este gata să dezbată acest subiect și să găsească o soluție flexibilă. De, ace- de asemenea, vom lucra mai mult la prezumția de uh, Uh, nevinovăție. Domnul Velo a întrebat în legătură cu uh, directiva împotriva discriminării și trebuie să spun aici că există mai multe opinii în diverse state membre. Ori acest lucru este de înțeles pentru că modurile în care înțelegem uh, discriminarea sunt similare și asta pentru că există anumite standarde și tradiții, dar anumite state membre au avut uh, uneori propriile lor standarde pe care au respectat timp de mii de ani și de la care nu vor să facă un pas înapoi. Există o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului într-un speț împotriva Austriei, iar Curtea a um, recunoscut că doar statele membre sunt competente să recunoască sau să nu recunoască uh, o uniune în baza dreptului uh, civil. Cât privește uh, spusele președintelui nostru, Andrew Bejic, vreau să spun că trebuie să aveți mai mare încredere în sursele de informații pe care le folosiți. În al doilea rând, Letonia este un stat democrat, uh, oricine poate să-și exprime liber opinia, iar acest drept nu poate fi limitat, pentru că asta duce într-adevăr la discriminare. Eventual, ministrul de afaceri interne poate să adaugă ceva la această întrebare. Domn președinte, stimați uh, uh, colegi, din păcate cred că trebuie să tragem concluziile pentru că timpul ne presează. Deci vă rog să trageți concluzii. Îmi cer scuze colegilor care ar fi dorit mai multe detalii în ce vește răspunsul la întrebările pe care le-au adresat. Da. Ținând cont de timp, aș dori să reiterez câteva aspecte să spun eurodeputaților uh, că președinția letonă dorește să sporească siguranța, securitatea în uh, Uniunea Europeană câtă vreme se respectă în totalitate drepturile și libertățile uh, fundamentale. Au fost adresate întrebări legate de dimensiunea externă și de cooperare în acest domeniu, despre modul în care putem rezolva probleme precum securitatea externă, securitatea internă, Însă, în această lume globalizată, nu putem să rezistăm fără cooperarea cu statele terțe. Nu vom putea gestiona migrația, nu vom putea asigura securitatea. Prin urmare, președinția noastră va continua să acționeze înspre această direcție. Este foarte important să cooperăm și la nivelul experților. De asemenea, este important să existe cooperare eficientă cu statele din jur. Vom da atenție sporită acestui uh, subiect. Pentru a răspunde acum la întrebarea legată de extinderea spațiului Schengen și um, despre faptul că România și Bulgaria încă nu sunt membre ale spațiului Schengen, Am avut discuții, după cum știți, la nivelul Consiliului și, din păcate, încă n-am reușit să ajungem la o opinie uh, totală în privința unui consens. Dar sperăm că vom face progrese în următoarele luni. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, eurodeputaților pentru toate întrebările adresate cu siguranță vă vom oferi toate răspunsurile cerute în scris. În același timp aș dori să fac niște remarce de uh, încheiere și să spun că doamna Grislec mi-a uh, adresat întrebări și pot să spun că, într-adevăr, competențele acestei instituții ar trebui extinse pe viitor, în această instituție a fost gândită pentru a oferi securitate și apărare în Europa, deci pentru a apăra valorile europene și trebuie să începem prin a uh, constitui un nucleu al acestei instituții. Eu cred că acesta ar putea fi un prim pas. Pe viitor, firește, putem să extindem apoi acest uh, nucleu pentru a uh, include și terorismul, răpirile de copii, și alte asemenea subiecte. Deci există posibilitatea de a extinde sfera de cuprindere. Cât privește discriminarea împotriva romilor, suntem conștienți de importanța integrării lor în Uniunea Europeană. Au existat anumite inițiative în acest sens. Mai recent, în 2011, a existat un program european care s-a confirmat. Apoi, în 2013, au existat niște recomandări ale Consiliului cu privire la uh, pașii care trebuie luați propriu-zis în statele membre. Eu sper că aceste măsuri să dea rezultate concrete. Și acestea fiind spuse, aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și să vă reamintesc că, că nu am putut răspunde acum la toate întrebările, dar că veți primi răspunsuri înscrise. Mulțumesc! Domnul președinte, înainte să trecem la următorul subiect, aș dori să mulțumesc ambilor miniștri pentru uh, timpul și disponibilitatea arătată și colegilor de asemenea pentru uh, răbdare, pentru că trebuie să recunoaștem, ne ocupăm de niște chestiuni foarte dificile, foarte complexe, mergând de la Procurorul General European până la migrație și uh, uh un astfel de timp alocat unei asemenea discuții este destul de incorrect pentru eurodeputați și pentru ministrii invitați. Însă, având în vedere aceste constrângeri, nu ne-am uh, descurcat uh, prea rău, chiar dacă niciuna dintre tabere n-a reușit să intre în prea multe detalii. Aș dori să vă spun că în discuție pregătitoare cu președinția Letona a reușit uh, clar că, pe lângă măsurile um, care să vină ca reacție la uh, ceea ce s-a întâmplat la uh, Paris, care vor discutate uh, în Consiliul de la Riga, vor exista multe dosare care vor fi analizate și dialoguri tripartite care vor fi uh, purtate. Deci, uh, clar, această președinție va avea foarte multe pe uh, cap uh, și asta chiar și dincolo de uh, ceea ce s-a întâmplat uh, uh, în urma acestor evenimente tragice. Această președinție uh, se va ocupa de foarte multe chestiuni în următoarele șase luni, suntem conștienți de acest uh, um, lucru, iar noi ne vom baza pe această președinție uh, pentru toate aceste priorități politice, pentru aceste dosare pe care le-ați enumerat. Dar uh, suntem gata și să cooperăm cu dumneavoastră pentru că, până la urmă, asta înseamnă o președinție de șase luni. Aș dori să vă mulțumim, mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi uh, și mai ales uh, pentru toată munca practică pe care o, voți, o veți depune în următoarele șase luni. Aș dori să vă mulțumesc și numele colegilor pentru că ați răspuns la toate aceste întrebări și, uh, de asemenea, colegilor aș dori să le mulțumesc că au fost răbdători. colleagues, uh, be seated again. Stimați colegi, vă rog să vă reocupați locurile în sală pentru că trebuie să continuăm. Nu vom face pauză. Sorry, particularly. So colleagues, please, um, colleagues, please be... Stimați colegi, vă rog să vă reluați locurile în sală. Suntem în întârziere. Și acum urmează un schimb de opinii cu Krim Garkov, secretar executiv al EU-LISA. Și la punctul 5 trecem la schimbul de opinie cu directorul executiv al uh, agenției cu privire la uh, azil. Vom discuta despre Eurodac și alte sisteme de gestionarea datelor. Nu știu dacă v-ați dat seama că am reluat uh, lucrările noastre. Vă rog să vă ocupați locul. Deci trecem la eh, prezentarea programului de acțiune EU-LISA în conformitate cu Consiliul JAI eh, pentru 2015. Programul în, do- în 25 februarie anul trecut am rugat EULISA să ne ofere un fi- feedback în legătură cu fiabilitatea acțiunilor e, în domeniul azilului pentru 2014. Nu știu dacă mă ascultă cineva, spune președintele. Um, the presentation of the reliability of E. Prezent raportarea cu privire la uh, fiabilitatea EU-LISA în contextul supravegherilor în masă. În concomitent uh, cu uh, această evaluare, uh, au, uh, EU-LISA a participat la uh, rețeaua agențiilor executive uh, din domeniul JAI, și de aceea facem, uh, ne, ne face bucuria să avem aici atât cât uh, secretarul executiv cât și directorul executiv al EULISA pentru a ne prezenta punctul, programul lor de activitate pentru 2015. EULISA deține anul acesta uh, președinția rețelei agențiilor din domeniul JAI. Aș începe cu dumneavoastră, domnule Carcov, vă rog. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi-l acordați de a fi aici în mijlocul dumneavoastră. Și pentru a uh, transparența și cooperarea cu Parlamentul a fost de la bun început un factor de succes pentru agenția noastră. Primul punct de pe agenda mea de intervenție este să vă informez în legătură cu noutățile legate de fiabilitatea sistemului uh, uh, nostru uh, în perioada din februarie 2014 încoace, când am evaluat și activitățile de supraveghere în masa NSA. Mai întâi aș sublinia faptul că sistemele operate de EULISA, datele procesate de EULISA nu sunt uh, împărtășite cu agențiile statelor terțe, după cum își spune temeiul nostru legal în baza căruia funcționăm. Deci nu există o transmitere a acestor date către state terțe. În același timp, uh, uh, fiabilitatea sistemului nostru cuprinde și alte aspecte pe care vreau să vi le evidențiez. Mai întâi, în ce privește uh, consistența datelor și securitatea lor, uh, aș vrea să vă spun aici câteva noutăți și după aceea vă răspund la întrebări. <clears throat> Mai întâi, fiabilitatea tehnică a sistem, sistemului uh, este stabilită în regulamentul care guvernează activitatea noastră și această fiabilitate tehnică este uh, Uh, asigurată 24 de ore din 24 de ore uh, încă de la începutul operaționalității sale. Deci, din punct de vedere tehnic, în ce privește agenția noastră, nu există niciun fel de îndoieli în legătură cu standardele. În ce privește securitatea uh, și consistența datelor, agenția uh, își asumă câteva atribuții în, legătură, în, în temeiul regulamentului de bază Vă menționez însă că sistemul nu se compune doar din datele noastre culese în uh, plan central european, ci și se compune și din datele oferite de uh, statele membre și agențiile acestora. Deci trebuie să înțelegem că uh, datele acestea primite de la statele membre sunt integrate, embedded, în sistemul nostru. Agenția așadar răspunde de un sistem central și de asigurarea rețelei a comunicării dintre uh, statele membre, dar statele membre sunt responsabile de culegerea și procesarea datelor pe care le uh, operează. Deci noi suntem responsabili pentru uh, de datele centralizat, culese centralizat și transmiterea lor. Pentru aceasta ne folosim o, de un temei juridic specific și de regulamentul nostru de bază. Pentru fiecare sistem, agenție a uh, realizat uh, și a adoptat uh, prin bordul său planuri de contingență pentru recuperarea datelor și pentru protejarea lor. Mai întâi există măsuri de securitate fizică, accesul la servere, există măsuri organizaționale care vizează accesul personalului pe diferite nivele de securitate la aceste date și mai există și măsuri care pun în aplicare diferitele prevederi uh, instituite de autoritățile naționale. Uh, în prezent, uh, toate aceste măsuri sunt puse în aplicare 100%. În ce privește integritatea datelor, agenția consideră că o parte a fiabilității sistemului este tocmai această integritate Uh, a datelor care uh, este realizată și verificată, garantată prin uh, verificări regulate asupra consistenței datelor. întotdeauna când există un exercițiu concret de, de procesare, de schimb de date, aceste verificări se reau de la zero. În același timp, agenția este preocupată de dezvoltarea continuă a sistemelor de securizare și există o acțiune comune între agenție și statele membre pentru abordarea unor uh, amenințări sau incidente uh, legate de securitate. Tocmai de aceea există o rețea de ofițeri de securitate uh, constituită între personalul agenției și cel al statelor membre, care cooperează în domeniul cibersecurității um, și care elaborează uh, documente și măsuri uh, prin care agenția răspunde la provocările actuale sau potențial viitoare de uh, securitate. De asemenea, sunt elaborate și măsuri și plan de acțiune de reacție la incidente de securitate. În același timp, din măsurile noastre um, de securitate uh, sunt luate și în plan organizațional pentru a putea garanta o continuitate a activității noastre, a relației noastre cu uh, autoritățile competente din uh, statele membre. Toate contactele noastre sunt evidențiate, înregistrate și monitorizăm toate sistemele cu care operăm asupra securității lor. În ultimul rând, uh, ne asigurăm că prin uh, instructaje regulate, personalul nostru beneficiază de cele mai avansate cunoștințe pentru a asigura uh, îndeplinirea mandatului nostru în raport 100%. Deci pot să vă asigur că toate sistemele noastre pe care le operăm în agenția noastră sunt fiabile. În considerentul 94-96 ale aceluiași raport se solicită punerea în aplicare a unor state, standarde minime de protecția datelor în ce privește procesarea datelor de identificare personală a cetățenilor. Se solicită și integrarea aceasta, acestora în um, activitatea generală de securizare a datelor. Chiar dacă nu este menționat în mod explicit în regulamentul nostru de bază, agenția poate contribui în mod eh, concret și eficace la eh, securizarea acestor date. Și acum eh, vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Bun. Cred că vom, da, vom avea câteva întrebări și după aceea trecem la cea de-a doua prezentare. Bun. Domnul Carlos Coelho are mai întâi cuvântul. Uh, I would like to ask questions on the... On... Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu programul de lucru pentru uh, 2015 aș fi avut întrebare, dar înțeleg că ea este legată de acea de-a doua prezentare. Okay, or uh, the agency because we were here. Yes, this and it is for the agency. Yeah. Uh, yes, but you don't took the, take the program of the Eureka. Uh, okay. Da, continuați, domnule Viser, și apoi uh, o să luăm întrebările pentru ambele declarații. Mulțumesc. Honorable members, uh, it's a pleasure. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să fiu aici în mijlocul dumneavoastră azi cu informații proaspete în, întipărite proaspăt în memoria noastră după evenimentele de săptămâna trecută, cred că este oportun și foarte de maximă actualitate să vorbim despre agențiile executive din domeniul JAI. The Cooperation between the agencies started a number of years ago. Uh, agenția noastră și-a început activitatea în, uh, cu mai mulți ani în urmă, dar și-a intensificat-o foarte mult în ultimul an și, așa cum uh, colegul meu vă va spune mai târziu din partea EULISA, agenția își va intensifica activitatea în anul acesta și mai mult. Agenția are un mandat foarte clar Uh, prin regulamentul său de uh, funcționare. Într-adevăr, în uh, domeniul JAI, mandatele acestea sunt foarte apropiate unele de altele și uneori chiar se suprapun puțin. Tocmai de aceea este evidentă nevoia de cooperare. Numai că și lucrurile care sunt evidente încă de la început trebuie organizate. Exact asta am și făcut. Am organizat și coordonat activitățile și munca noastră. Pentru prima dată am, ne-am crescut uh, vizibilitatea printr-un um, uh, document uh, comun, prezentând activitatea noastră și informațiile pe care le procesăm. Nu voi uh, trece în revistă mandatul fiecarea dintre aceste agenții, pentru că asta ține de o altă discuție, ci vreau să vă arăt uh, mai degrabă cum colaborăm, uh, cum acționăm. În familia agențiilor JAI, pentru că ne simțim ca o familie, avem contacte regulate încă de la uh, inițierea programelor și activitățile noastre. Deci, <clears throat> de mai mulți ani sunt coordonate, concertate programele de lucru ale diferitelor agenții pentru a se identifica sferele de activitate complementare și pentru a exploata eventuale sinergii Eh, sfârșitul anului trecut a coincis cu sfârșitul programului de la Stockholm, ceea ce a prelujuit eh, redactarea unui document eh, comun, cuprinzător, în care prezentăm contribuția agențiilor JAI la elaborarea strategiilor pentru viitor. pentru că dumneavoastră ați primit deja toate aceste documente, vreau să menționez doar pe scurt unele dintre domeniile de activitate în care am cooperat mai intens anul trecut. Mai întâi, revizuirea strategiei de securitate internă este un subiect important pe care au colaborat agențiile pentru, <clears throat> au făcut acest lucru pentru a permite uh, prezentarea unui punct de vedere comun, holistic dacă vreți, eh, Consiliului, Comisiei și Parlamentului European. Pentru că așa credem noi că trebuie să fie punctul nostru de vedere eh, pentru a se pune în practică în mod corespunzător. În ce privește protecția frontierelor, migrația și azilul, eh, aici avem a face cu un domeniu de activitate care atinge practic munca tuturor agențiilor și avem aici o mare uh, nevoie de cooperare atât planificată cât și uh, cooperare ad hoc. În ce privește evenimentele din Ucraina de anul trecut, uh, am avut o cooperare intensă între EASA, Europol și chiar și EULISA. După aceea um, am uh, efectuat um, evaluări de impact ale liberalizării regimului de liberare a vizelor pentru UE. Uh, și uh, am făcut aceste activități uh, inclusiv pentru a vă putea consilia pe dumneavoastră aici în Parlamentul European. Anul trecut am avut o situație deosebită în, pe insula Lampedusa, în Italia, ceea ce a rezultat în crearea unui task force, unui grup de lucru dedicat pentru această regiune Uh, au rezultat de asemenea um, uh, proiecte și activități comune în acest task force pentru Mediterana, unde cooperează mai multe agenții. Există, există și o platformă comună împotriva amenințărilor uh, infracționale majore, iar acțiunile pilot comune ale Frontex și EASA cu privire la înregistrarea activităților uh, de crimă organizată uh, sunt aici uh, de notat. De asemenea, activitățile Frontex în ce privește securizarea frontierelor, acțiuni care au fost împărtășite și cu celelalte agenții. Au fost operate și activități pentru detectarea precoce a unor grupuri vulnerabile, uh, și au fost uh, uh, desfășurate și cursuri și instruiri comune, precum și activități comune în diferite domenii, de pildă în Grecia. Mecanismul de evaluare Schengen trebuie și el menționat, pentru că el implică majoritatea agențiilor. Uh, mai este și pachetul cu privire la frontierele inteligente care ne privește pe noi toți. Um, traficul de ființe umane, raportul privind uh, piața uh, narcoticelor, uh, este un, un, un raport care ține nu doar de agenția dedicată de la Lisabona, ci implică și activitatea agențiilor din alte domenii. Echipele mixte de investigație sunt și ele un element uh, orizontal important care implică și afectează toate agențiile. Și uh, instruirea, pregătirea continuă uh, a personalului de asemenea revine ca atribuție tuturor agențiilor. Multe din aceste instructaje pot fi efectuate și în comun, ceea ce și facem de altfel. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Garkov, pentru prezentarea noastră inițială. Dacă mai aveți ceva de adăugat, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. După intervenția domnului Viser, aș dori să explic comisiei care sunt prioritățile noastre pentru 2015. În primul rând, vreau să subliniez faptul că principiile pe care se va baza EULISA în prezidarea acestei rețele de agenții vor fi în mare parte aceleași, deoarece trebuie să continuăm să Uh, lucrăm pe ceea ce am lucrat și până acum. Ne vom baza pe transparență, pe responsabilitate și muncă în echipă. Transparența este foarte importantă pentru consolidarea plus valorii acestei rețele de agenții JAI în Uniunea Europeană. Prioritatea Prioritățile rețelei pentru acest an se vor concentra pe trei domenii. În primul rând, agenția va continua să păstreze o coerență între activitățile sale și politicile europene și nevoile instituțiilor europene, în special când vine vorba de acțiunile externe, sprijinirea statelor membre cu traininguri și uh, materiale. Vom continua pe această direcție. În același timp, agenția va încerca să își sporească contribuția la dezbaterea politică la nivel european, oferind dovezi, date factuale pentru a sprijini deciziile luate. Desigur, toate acestea în limitul mandatului și al expertizei noastre. Agenția va continua să își uh, sporească uh, vizibilitatea față de părțile implicate la nivel european, atât politic cât și societatea civilă, pentru a spori plus valoarea acestor uh, agenții la nivelul european. Prioritățile se vor materializa în mai multe operațiuni și activități. Câteva dintre aceste activități se bazează pe inițiative deja lansate, precum uh, armonizarea programelor de formare și dezvoltarea schimbului de cunoștințe între agenții și statele membre, lucru foarte important, după părerea noastră, în special în contextul um, evoluțiilor Schengen deja menționat de domnul Visser. Ar trebui ca aceasta să fie o oportunitate de implicare și mai mare a statelor uh, membre. Punerea în comun a informațiilor și între agenții este de asemenea un aspect important. Împărtășirea acestor informații este esențială, sprijinul acțiunilor externe, o împărtășire a tehnologiilor, a capacităților și a proceselor de business, sisteme IT comune, uh, vor fi și acestea parte din prioritățile noastre pentru creșterea eficienței operațiunilor agențiilor. Acestea vor continua să sprijine inițiativele strategice la nivel european, precum frontierele inteligente, dar și alte, do- alte inițiative importante, deoarece considerăm că acestea vor aduce plus valoare și rezultate mai bune pe termen lung. Cam atât. Vă stau acum la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc ambelor, director, ambelor directori executivi. Acum vom deschide uh, runda de întrebări. Începem cu domnul Carlos Coelho. Mulțumesc, domnule le mulțumesc uh, celor doi directori executivi pentru prezentări. Domnul Vise a făcut referire la noul mecanism uh, pentru Schengen mi-aș uh, dori să ne explice puțin mai bine ce fel de cooperări între agenții sunt prevăzute pe fondul acestui uh, nou mecanism de evaluare pentru Schengen. În legătură cu ceea ce a spus domnul uh, Garcov, știți că apreciez munca dumneavoastră și munca agenției dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru informațiile cu privire la securitatea și la eficiența sistemelor. Nu aștept uh, nimic mai uh, puțin din partea dumneavoastră. În prezentarea dumneavoastră însă ați făcut o referire la noul pachet uh, de măsuri cu privire la frontierele inteligente. Trebuie să vă spun că deja am avut șansa să spun în cadrul acestei comisii de ce cred că acest proiect este ilegal. Comisia a hotărât să ignore prerogativele Parlamentului. A creat acest pro- proiect în afara regulamentului agenției. Și aș vrea să-l întreb pe domnul Garkov dacă directorul agenției s-a ocupat de legalitatea acestei proceduri, dacă considerați că această procedură este una legală, și în al doilea rând știu că la 1 octombrie ați organizat la Tallinn o conferință cu privire la această chestiune și cel puțin doi vorbitori s-au îndoit de surs de finanțare care nu este suficientă și de asemenea de calendarul de punere în aplicare a acestui uh, proiect. Aș vrea deci să vă întreb um, despre legalitatea proiectului și despre aceste remarce. Mulțumesc, domnule Coelio, domnule Revel. Vă mulțumesc. Întrebarea mea are legătură cu um, actualitatea. Atentatele din Franța ne-au arătat că este indispensabil să avem acte legislative la nivel european pentru o mai bună coordonare între statele membre și o mai bună eficiență. Trebuie să sporim calitatea cooperării între statele membre, în special între uh, serviciile de informații. Îmi cer scuze, spune președintele, puteți să vă opriți, deoarece nu avem interpretare. Translation was all on the wrong channel. it wrong? Interpretarea a fost pe canalul greșit, se pare că a fost o problemă pentru toată lumea. Cum funcționează? Puteți să reluați, vă rog? Bine, nu e nicio problemă. Atentatele din Franța ne-au reamintit că e indispensabil să avem acte legislative la nivel european pentru o mai bună coordonare a activităților de securitate internă la nivelul statelor membre. Trebuie să sporim calitatea cooperării între statele membre, în special între serviciile de informații. Trebuie să îmbunătățim colectarea și schimbul de date, dar și procesarea lor în respectul libertăților fundamentale și a protecției protecției datelor. Sistemul SIS se pare că este un sistem um, potențial eficient pentru a identifica pe acești luptători străini, dar nu este exploatat la potențial maxim. Multe dintre statele membre nu îl consultă uh, atunci când ar trebui. Cum poate EULISA să asigure o mai bună exploatare a posibilităților pe care le avem la dispoziție acestui sistem SIS și care este legătura dintre EULISA, Europol și Eurojust și cum se materializează această cooperare. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru aceste întrebări, doamna Winberg. Vă mulțumesc uh, pentru aceste informații. Comisia ne spune că acest sistem funcționează bine, dar că statele membre nu îl exploatează la maxim. Cred că statele membre ar trebui să fie mai bine informate, să folosească acest sistem pentru a identifica eventuale probleme la frontieră. Dacă nu, acestea ar trebui să fie responsabile de intrarea teroriștilor în, statele, în anumite state membre și de actele teroriste pe care aceștia le organizează. Ar trebui să le explicăm uh, statelor membre că au acest sistem la dispoziție și că este complementar controalelor. Dar iată ce se întâmplă în Turcia Așa cum ne-am pus de acord și în uh, reuniunile precedente, ar trebui să ne concentrăm pe problema acestor persoane care intră în Europa din, uh, prin, din Istanbul. Nu este important să avem în vedere că există câteva țări din care provin aceștia, în special Irak. Am văzut ce s-a întâmplat în Franța cu frații Și Aceștia erau deja cunoscuți de poliție, dar au putut să, se, să iasă din Franța fără să fie opriți la frontiere. Avem într-adevăr la dispoziție sistemul SIS, dar dacă acesta nu este utilizat, nu vom putea opri anumite persoane uh, periculoase. Trebuie ca acestea să fie utilizate în mod precis. Și acum ajung la întrebarea mea. Ce părere aveți despre modul în care anumite state membre utilizează sistemul SIS-2? Mulțumesc, doamna Scacheller. Mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul Viser legat de EASO. Ați spus că toate agențiile cooperează cu privire la pachetul um, frontierelor inteligente. Puteți să ne explicați care este rolul EASO în uh, acest pachet și o întrebare pentru domnul Garkov. Înțeleg că Eulisa nu poate să se implice în proiecte pilot uh, atunci când este împiedicată de anumite temeiuri juridice. Înțeleg că v-ați implicat într-un astfel de proiect, însă vreau să știu dacă comisia va obliga, dacă dumneavoastră ați dorit acest lucru sau dacă există totuși coerență între acestea și, legi- și normele dumneavoastră. E clar că contravine mandatului dumneavoastră. Ați spus că nu împărtășim date cu țările terțe, dar acest proiect uh, ajunge în faza de testare, nu va mai fi un proiect pilot și mă întreb uh, nu va fi vorba totuși de un transfer de date? Oare va, va fi vorba și de alte contradicții cu aceste prevederi. Mi-ar plăcea să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Unele răspunsuri ar trebui să vină din partea comisiei, desigur, dar nu știu dacă avem suficient timp să ascultăm și răspunsurile acesteia Deși cred că așa ar fi bine. Marian, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc oaspeților pentru informațiile oferite. Am vizitat uh, Eulisa și am fost uh, impresionată de profesionalismul cu care se sfășoară munca acolo. În broșura dumneavoastră ați spus că doriți să, veni, să deveniți un centru de excelență în IT și furnizor de servicii. Ați putea să ne explicați exact care sunt activitățile pe care le derulați ca centrul de excelență? Sunt sigură că cunoașteți proiectul de regulament cu privire la protecția datelor. Acolo un punct important este acela legat de reducerea utilizării datelor cu caracter personal. Trebuie ca această protecție a datelor să fie una garantată prin tehnologie, să, să fie una implicită. Cum puteți să ne garantați acest lucru? Mulțumim, uh, Marian, doamna Vergie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Mine m-a ridicat un element. Ați anunțat măsurile luate în materie de securitate. Eu aș vrea să vorbim despre siguranța cetățenilor, despre securitatea informațiilor, protecția datelor cetățenilor subiect care este foarte important pentru noi în Parlament. În Franța, ca urmare a acestor uh, atentate, există o dezbatere aprinsă între libertate publică și uh, protecția datelor. Guvernul a spus că nu ar vrea să recurgă la un Patriot Act date fiind exemplele proaste pe care le avem din acest punct de vedere. Aș vrea să ne concentrăm pe echilibrul pe care trebuie să-l atingem în, între cele două aspecte și aș vrea să ne dați dumneavoastră mai multe detalii. Dumneavoastră asigurați președinția acestei rețele de agenții sunteți responsabili de Biroul European pentru Sprijin pentru Azil, însă nu ați menționat în prezentarea dumneavoastră protecția dreptului la azil și mă uimește acest lucru, deoarece și această chestiune este una importantă în dezbaterile curente. În ceea ce privește atentatele din Franța, Cred că ar trebui să fim foarte atenți la modul în care utilizăm informațiile pe care le avem la dispoziție. Domnul Coșin și domnul Culibalie erau cetățeni francezi e mai degrabă o chestiune de coordonare între Uniunea Europeană și uh, statele membre și să fie avut pachetul pentru frontiere inteligente nu ar fi servit la nimic. Uh, Aș vrea să ne dați deci mai multe, mai multe detalii cu privire la poziția dumneavoastră pe acest aspect. Mulțumesc. Uh, Robert, dorești să încep? Da, te rog. Mulțumesc, spune domnul Viser, mulțumesc pentru întrebările pe care ni le-ați adresat. Colegul meu sigur va răspunde uh, în detaliu la activitățile, întrebările legate de activitățile de anul ăsta și activitățile care au legătură cu mandatul său. S-a vorbit de cooperarea în uh, ceea ce privește sistemul SIS și cum ne privește pe noi acest lucru. Noi am luat niște măsuri concrete pe care le vom și continua. E vorba de colaborarea cu evaluatorii Schengen, CEPOL, Frontex, EULISA și așa mai departe. Toate aceste agenții cooperează pentru a se asigura că sistemul este foarte solid și că se ia în calcul și aspectul legat de drepturile omului, un aspect foarte important. Așa cum am spus la început, avem un anumit mandat. Nu, mandatele agențiilor nu se suprapun. Acestea sunt uh, complementare și se leagă între ele, dar nu se suprapun, așa că nu putem intra pe un teritoriu pentru care nu avem un temei juridic. La fel se întâmplă și cu pachetul legat de frontierele inteligente, așa cum a întrebat doamna Keller. Uh, Într-adevăr, este o chestiune politică, depășește puțin mandatul EASO, dar dacă acest lucru va intra în vigoare, vom avea informații nu despre cazuri individuale, ci vom avea informații care ne vor permite să înțelegem fluxurile migratorii. Pe viitor, EASO se va interesa de aceste aspecte. Deocamdată nu suntem implicați, deoarece deocamdată este doar la stadiul de proiect. Cred că acestea au fost întrebările care mi s-au adresat direct mie. Mulțumesc. Mulțumim, spune președintele domnule Garkov. Mulțumesc, domnule președinte. Din aceste întrebări înțeleg că există un interes foarte mare pentru pregătirile în curs și pentru punerea în aplicare ulterioară a pachetului pentru frontierele inteligente. Voi uh, încerca să răspund pe scurt uh, la aceste întrebări pentru a lăsa timp și pentru întrebări ulterioare. În ceea ce privește legalitatea acestui proiect, s-au pus întrebări legate de procedură și de uh, actele delegate. Acordul de delegare a fost uh, semnat uh, în uh, sub regulamentul pentru frontierele inteligente. Acest acord de delegare este doar un instrument tehnic care prevede implementarea cu bugetul alocat. Acesta nu este scopul adevărat scopul său adevărat a fost dezbătut în detaliu chiar și în Parlament. Cred că toate recomandările și solicitările au fost luate în calcul în redactarea textului final. În ceea ce privește forma uh, legală aleasă de Comisia Europeană, aceasta a fost uh, alegerea responsabilului să, să delege sarcinile și nu a fost alegerea agenției neapărat. După părerea noastră, un proiect pilot reprezintă un exercițiu mai vast decât ceea ce facem noi în acest moment. Un uh, proiect pilot uh, înseamnă că există un uh, proiect de la un capăt la altul care este testat în întregime pentru a vedea viabilitatea și fezabilitatea sistemelor. Acum ne concentrăm numai pe pachetul legat de frontierele inteligente. Nu va exista un prototip uh, a tot cuprinzător vom uh, evalua anumite aspecte pentru a identifica plus valoarea lor în cadrul pachetului pentru frontierele inteligente conținutul uh, acestui exercițiu, după părerea noastră, nu are un, niciun element uh, comun cu un proiect pilot. Forma legală aliasă însă nu a fost, uh, nu a fost decisă de agenție, ci de comisie, care probabil ne va da mai multe detalii mai târziu. În legătură cu finanțarea proiectului, au existat discuții anul trecut, atunci când am început uh, pregătirile, care este cea mai bună modalitate de punere în aplicare, dat fiind diversele opțiuni pe care le avem la dispoziție. Majoritatea statelor membre au vrut să există un proiect atot cuprinzător uh, pilot, dar nu s-a putut deoarece au existat multe constrângeri um, de timp impuse de comisie. De aceea ne concentrăm pe testarea anumitor opțiuni tehnice specifice. Pregătirea cu statele membre este în curs de finalizare. Dată fiind această abordare, cred că calendarul finanțării poate să rămână așa cum este acum. Nu ar fi un realist dacă ar trebui să uh, punem în aplicare un prototip uh, complet. Însă, în acest caz, deoarece domeniul de aplicare se vede în termen de referință, cred că agenția se poate încadra atât în program cât și în uh, buget. În ceea ce privește schimbul de informații cu țările terțe și modul în care vor fi gestionate informații, trebuie să vă spun că proiectul pilot nu va implica procesarea sau transferul de date cu caracter personal de către agenție. Acest lucru s-a discutat deja cu EDPS, s-a discutat și cu statele membre și aceasta a fost concluzia. Acest proiect pilot nu implică colectarea, procesarea sau transferul de date cu caracter personal uh, de la agenție către organismele naționale. Tot ce se face, se va face la nivelul celor 12 state membre. Cred că vor fi 11 locații. Tot ace, toate aceste activități se vor desfășura la nivelul statelor membre și datele nu vor fi transferate niciunde și vor fi folosite doar în scopul în care au fost colectate. Cred că au mai fost uh, câteva întrebări despre despre utilizarea sistemului SIS și cum ne asigurăm că acesta este utilizat așa cum trebuie. Este într-adevăr un sistem foarte puternic și poate contribui la combaterea terorismului și la eradicarea acestor luptători uh, străini foreign fighters. Cred că deja am menționat monitorizarea calității datelor plus valoarea acestui sistem sistem nu vine din faptul că este funcțional 24 din 24, 7 zile din 7, ci pentru că conține date cu o calitate foarte ridicată. Noi continuăm să monitorizăm această calitate și să lucrăm cu statele membre pentru a identifica eventuale probleme. De asemenea, oferim statelor membre programe de formare, uh, cunoștințe și împreună cu alte agenții, precum cepol avem un plan Uh, foarte cumprinzător pentru anul acesta, astfel încât statele membre să poată utiliza mai bine sistemul să profite la maxim de capacitățile acestuia. În uh, cadrul evaluării Schengen, noi uh, oferim expertiza noastră ca organism responsabil pentru Schengen, analizăm modul în care se utilizează sistemul SIS la nivel național și aducem contribuția noastră în aceste evaluări. Așa ne asigurăm noi că statele membre utilizează sistemul SIS la capacitatea sa maximă. Mulțumesc, domnule Garcov, domnul Viser, domnul... Eu... Domnul Al... Uh, Castillo Vera. Escuchar a la comisión, querría uh, que usted supiese... Am ascultat opinia comisiei, dar vreau să știți, domnule președinte, că ieri a existat o reuniune a raportorilor din umbră cu privire la Frontex. Practic lucrăm la asta acum. A fost o dezbatere foarte vastă în legătură cu trecerea la faza pilot. Am ascultat cu interes ceea ce a avut de sus domnul Kerkhoff, însă înainte să reacționez, doream să aud comentariile comisiei. Oare se poate? Pot să ascult mai întâi ce are de sus comisia și apoi, apoi să intervin? Domn președinte, ne aflăm într-o poziție foarte dificilă pentru că avem două puncte pe ordinea de zi, iar uh, uh oaspeții noștri sunt deja aici uh, și avem probleme pentru că am depășit timpul la primul punct. Oare unde este secretariatul? Să vedem cum gestionăm această chestiune. Probabil avem atât de multe probleme încât uh, asta nici nu ar mai conta. Reuniunea coordonatorilor a fost uh, programată la 12 și 30 minute. Sper să se poată descurca coordonatorii fără mine. Bun, haideți să vedem ce are de spus uh, comisia. Haideți să vedem ce autoritate aveți, domnule Diaz Zemera, de a mă face pe mine să am probleme. Deci, comisia, foarte, foarte pe scurt. Oare unde sunteți? Nu uitați să răspundeți și la întrebarea uh, domnului Keller. Da, mulțumesc. E foarte clar că nu avem uh, timp, timp pentru analiză juridice aprofundată, însă voi încerca să explic pe scurt modul în care Comisia interpretează situația. Uh, articolul 9 din uh, regulamentul de funcționare al ELISA într-adevăr e corect, oferă posibilitatea ca ELISA să primească uh, sarcini legate de implementarea unui proiect pilot. Uh, apoi, același articol, până articol 254.2 din regulamentul financiar, spun exact același lucru, pentru că dacă verificăm această trimitere, uh, putem uh, vedea că asta se poate face doar în cazul în care nu există alte mei juridic uh, la dispoziție. Și în cazul în care acest proiect pilot se presupune o pregătire pentru o nouă lege. Am citit acest lucru, am verificat totul cu serviciul nostru juridic la nivelul Comisiei și cu Direcția Generală pentru Buget din cadrul Comisiei anul trecut pentru a vedea dacă putem folosi articolul 9 ca temei uh, juridic și am fost uh, uh, instruiți, am putea spune, să nu o facem, pentru că există un temei juridic existent uh, în regulamentul cu privire la frontierele Frontex. Și apoi al doilea argument este că nu se pregătește o nouă lege pentru că deja există propuneri legislative pe masa de discuții. Și în al treilea rând, dacă pot să adaug, de asemenea, trebuie să acceptăm faptul că nu vorbim despre un proiect pilot uh, în sensul adecvat al termenului, ci vorbim mai degrabă de o anumită formulare pe care o uzăm aici. Nu avem, uh, practic, un uh, prototip bine identificat, bine definit pentru a ajunge apoi cu el în teste. Deci nu înțelegem exact ce putem să produce din perspectiva frontierelor inteligente. Ce putem face este doar să testăm anumite soluții tehnice sau elemente ale unor soluții la nivelul statelor uh, membre în situații reale. Cam asta are și din studiul tehnic. Asta se testează în acest moment sub coordonarea ELISA. Deci nu este un proiect pilot în sensul adecvat al termenului. Acestea sunt deci cele trei motive pentru care nu am folosit uh, articolul 9, ci am făcut trimitere la temeiul juridic uh, al um, legislației ISEP cu privire la frontiere. Domnul președinte, da, dezbaterea ar putea continua în sfârșit, dar acum trebuie realmente să o finalizăm. Domnul Diaz de Mera. Doar pe scurt aș dori să spun câteva aspecte. Mai întâi, după dezbaterea de ieri, am hotărât să solicităm serviciul juridic al Parlamentului un aviz. În al doilea rând, aș vrea să spun că resping ceea ce ar putea sugera serviciul juridic al Comisiei, pentru că e vorba despre niște procese uh, uh, ilegale. Domnul președinte, da, mulțumesc intervenienților. Vom continua să urmărim activitatea agențiilor. Clar că dezbaterea ar fi putut continua astăzi, dar nu mai avem timp. Aș dori, deci, să vă mulțumesc pentru că ați fost aici. Din nou, dragi colegi, vă mulțumesc pentru răbdare. Haideți să trecem mai departe la Centrul European de Monitorizare uh, al Drogurilor și al uh, Dependenței de Droguri. The presentation of the work program by Wolfgang Gotz, the director, when he comes. Good. Hello. Hello. Good to see you. Nice to see you. Sorry to keep you waiting. Apologies to colleagues who are waiting for this item. Îmi cer scuze colegilor pentru că așteptat să ajungem la acest punct. Punct, de asemenea, îi cer scuze lui Wolfgang și colegilor săi. So Wolfgang Gotz, the director of uh, Wolfgang Gotz este directorul Observatorului European uh, pentru Droguri și Dependența de Droguri. Aveți cuvântul când sunteți gata. Stimați colegi, vă rog să vă liniștiți și să vă așezați. Wolfgang, ai cuvântul. Stimați membri ai Comisiei Libe, este o mare plăcere pentru mine să fiu prezent astăzi aici și să vă subliniez câteva aspecte din programul nostru de lucru pentru 2015. Acest program de lucru a fost adoptat de către Comitetul nostru de conducere în decembrie anul trecut, bineînțeles. În 2015 uh, noi ne vom finaliza um, ciclul de planificare pe 3 ani, deci ciclul pe 2013-2015 uh, uh, și astfel programul de lucru a presupus construirea unei punți între vechile și actualele priorități strategice ale observatorului, deci pentru perioada 2016-2018. În 2015 avem uh, un obiectiv destul de dificil de realizat, acela de a ne asigura că angajamentele noastre cheie pe trei ani uh, sunt îndeplinite și asta în ciuda uh, poverii uh, de extrem de uh, dificile care apasă pe umării agenției noastre prin circumstanțele acestea uh, foarte Uh, grele, știți la ce mă refer. Resursele noastre au fost reduse cu 5% în 2014, în ciuda unui aviz exprimat de această Comisie Libe și de Parlament în ansamblu său. De deci, situația rămâne dificilă și în 2015. Și totuși, volumul de muncă al agenției sporește. Haideți uh, să dăm un exemplu și anume sporirea uh, numărului uh, evaluărilor de risc în ceea ce privește noile substanțe psihoactive în urma unei evaluări pe care ne-am făcut-o în 2014 la solicitarea Consiliului. De fapt, în 2014 ne-am confruntat cu un număr dublu de evaluări de risc în comparație cu perioada de patru ani anterioară, 2010-2013. Însă, Agenția este mai mult decât oricând gata să contribuie la um, securitatea și uh, sănătatea cetățenilor Uniunii Europene. Probabil vă aduceți aminte faptul că în septembrie anul trecut v-am prezentat primele noastre idei în legătură cu uh, viitoarea noastră strategie pe trei ani și programul nostru de lucru pentru uh, perioada 2016-2018 și v-am spus atunci uh, că munca ne va fi ghidată de viziunea noastră pentru o Europa mai sigură și mai sănătoasă. Mandatul nostru, precum și uh, cunoștințele noastre și uh, strategiile noastre uh, s-au dezvoltat în ultimii 20 de ani ai existenței noastre și ne-au plasat într-o poziție privilegiată pentru a ne atinge obiectivele. Haideți să ne uităm puțin la ceea ce poate să facă observatorul european pentru cetățenii europeni și securitatea lor. Cred că securitatea poate să fie asigurată dar dacă se au niște decizii inteligente, iar rolul nostru este uh, să uh, vă oferim dumneavoastră celorlalți decidenți din Uniunea Europeană, de la nivel național, informații bazate pe uh, dovezi clare pentru a susține aceste decizii. De aceea, în 2015, vom elabora împreună cu un partener strâns de al nostru, Europolul, Uh, cea de-a doua analiză strategică legată de piețele de droguri din Europeană. După cum știți, prima um, ediție a acestui raport a fost publicat acum 2 ani și acesta a devenit un document cheie pentru decidenții politici din Uniunea Europeană. De exemplu, a susținut concluziile Consiliului cu privire la îmbunătățirea uh, monitorizării um, furnizării de droguri în Europeană și a fost adoptată în um, uh, concluzie concluziile uh, Consiliului și în planurile de acțiune uh, din 2014 și 2015 ale COSI. Raportul a fost considerat unul dintre documentele cele mai notabile ale anului de către uh, American Library Association. Cea de-a doua ediție care deja generează interese din partea actorilor noștri interesați, uh, Uh, va încerca să acopere um, lipsurile în ceea ce privește informațiile legate de spălarea de bani sau piețele de droguri din Uniunea Europeană. Uh, munca extinsă pe care o presupune acest raport uh, va fi desfășurată în 2015 și mm, plănuim să lansăm la timp acest raport în 2016 pentru cea de-a 59-a sesiune a Comisiei um, ONU cu privire la droguri și narcotice un gaz. În același timp, observatorul își va continua activitățile atribuite în, cad- în cadrul uh, noului, politic, nou, noului ciclu de politici pe 2013-2017, iar asta include analiza datelor strânse de Europol în ceea ce privește uh, locurile de producție a drogurilor sintetice și, de asemenea, uh, Uh, rapoarte legate de uh, locurile de producere a cocainei. În ceea ce privește uh, siguranța și securitatea Uniunii Europene, un, o altă legătură evidentă este cea pe care o facem cu cooperarea internațională. Aici, observatorul nostru are o lungă tradiție în a susține Comisia Europeană în punerea în aplicare a proiectelor sale de asistență tehnică și asta mai ales în statele uh, uh, terțe prioritare uh, Uh, de obicei în statele candidate și în statele uh, implicate în parteneriatele de vecinătate, dar de asemenea intervenim și în alte spații. Uh, împreună cu uh, informații strânse de către partenerii noștri internaționali, noi încercăm să îmbunătățim uh, perspectivele mondiale în ceea ce privește fenomenul drogurilor, ceea ce înseamnă o perspectivă mai completă pentru um, actori interesanți din Uniunea Europeană, pentru că le oferim o mai bună capacitate de reacționa și de asemenea de a anticipa amenințările externe. Însă, după cum spuneam și anterior, um, observatorul nostru nu este preocupat doar de securitatea cetățenilor europeni, ci obiectivul acestei agenții agenție este să contribuie de asemenea și la sănătatea lor. De fapt, Observatorul se află practic la intersecția acestor domenii, securitate și sănătate, și este uh, capabil să capteze și să um, includă ambele perspective. De aceea noi suntem unici în perspectiva uh, peisajului uh, european. Uh, Uh, uneori aceste domenii se suprapun și uh, astfel în 2015 vom continua să ne uh, consolidăm capacitățile de avertizare rapidă și capacitățile de valoare a amenințărilor care ne-ar putea permite să vă alertăm la timp în legătură cu riscurile emergente în ceea ce privește drogurile pentru cetățenii europeni. Această capacitate înseamnă gestionarea sistemelor de avertizare timpurie cu privire la noile um, droguri. Vom reveni la acest subiect în această după dar vreau să subliniez că aceasta este o prioritate cheie pentru pentru acest observator și face parte din uh, uh, uh, acele activități către care au fost alocate cele mai mari resurse ale uh, bugetului nostru. Noi sperăm că vom putea uh, identifica uh, toate uh, noile substanțe psihoactive care apar în anul acesta. Însă numărul lor pentru 2015 nu poate să fie uh, prevăzut. Putem doar spune că în 2014 am avut 101 asemenea substanțe. Prin urmare, este esențial uh, ca bazele de date de droguri, uh, singur instrument uh, care captează uh, informații în legătură cu peste 413 uh, substanțe psihoactive uh, să fie uh, total operațională. În 2014 uh, s-au făcut investiții substanțiale în această uh, misiune uh, Uh, a noastră și uh, multe mai rămân de făcut și în 2015. Însă trebuie să vă atrag atenția la lipsa resurselor adecvate pentru a putea să ne finalizăm această sarcină. Uh, e nevoie și de eforturi semnificative pentru a putea adapta sistemul de avertizare rapidă la noul cadru legislativ care se așteaptă să înlocuiască actuala decizie a Consiliului, aspecte pe care de altfel le vom discuta și după amiază. Un alt component important al activităților noastre se leagă de tendințe condițiile emergente. Iar obiectivul nostru să rămânem uh, întotdeauna în alertă și chiar să anticipăm viitoarele tendințe. În 2015 ne vom îmbunătăți uh, metodologia și vom uh, elabora o analiză uh, în profunzime a legăturii dintre internet și piețele drogului, care sperăm noi va putea aduce lumină în legătură cu anumite zone întunecate legate de traficul de droguri. O altă sarcină importantă pentru 2015 este aceea de a contribui la solicitarea Comisiei la prima evaluare de progres bianuală a planului de acțiune perioadele 2013-2016, iar aici noi avem un rol important de jucat atât în punerea în aplicare a acestui plan de acțiune, cât și în uh, rapoartele pe care le vom face pe marginea uh, punerii sale în aplicare. Mai mult, vom continua să oferim expertiză și sprijin metodologic statelor membre pentru a-și evalua, evalua strategiile naționale uh, și planul de acțiune pentru a putea estima cheltuielile publice uh, și evoluțiile juridice. Uh, noi ne ținem la curent cu noile uh, evoluții uh, politice și astfel vom încerca să revizuim puțin cadrul legislativ cu privire la cannabis în Europa. În ceea ce privește contribuirea la componenta legată de sănătate a bunăstării cetățenilor europeni 2015, vom continua colaborarea de succes cu partenerii noștri, mai ales ECDC, dar de asemenea și OMH și Comisia Europeană în ce privește prevenția bolilor infecțioase în rândul celor care um, își injectează droguri, punând accent pe HIV și hepatita C. În acest uh, scop am făcut o, o revizuire adecvată și în profuzime a tratamentului cu privire la hepatita C, pentru că uh, au apărut noi uh, Uh, tratamente pe piață cu costuri uh, între 200, 100.000 și 200.000 de uh, euro, ceea ce este mult prea mult pentru actualele noastre sisteme de sănătate. Un alt document strategic va revizui comorbiditățile psihiatrice asociate consumului de droguri. Uh, avem uh, un uh, portal de bune practici recent actualizat care va continua să fie dezvoltat luând în calcul noi dovezi, noi tipuri de tratament și așa mai departe. Nu mai trebuie să spunem că nu vom putea să obținem toate acestea fără a ne asigura că sistemul nostru de monitorizare rămâne adecvat în comparație cu scopul său și că procesele noastre interne sunt controlate din perspectiva calității și că sunt eficiente. Având în vedere acest obiectiv, uh, vom continua să ne îmbunătățim indicatorii noștri cheie cu privire la uh, aspectele epidemiologice. De asemenea, agenția, în ceea ce privește um, uh, furnizarea de droguri, va obține progrese importante în ceea ce privește indicatorii legați de piața drogurilor și infracțiuni. Vom încerca să monitorizăm acest sector, iar în 2015 ne vom implica um, printr-o uh, propunere legată de uh, gestionarea apelor uh, uzate, care este esențială uh, pentru Europa. De asemenea, vom elabora un al treilea raport anual cu privire la droguri și tot acest pachet de rapoarte va fi făcut public la începutul iunie anul acesta, dar sunt gata să vă prezint câteva aspecte legate de evoluții și tendințe în ce privește situația drogurilor în Europa. Site-ul nostru oferă întotdeauna o imagine completă, activă în ceea ce privește uh, situația. În 2015 însă vom avea un site mai dinamic uh, cu mai multe interlinguri și vă invit să îl vizitați. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și sunt evident gata să răspund la orice întrebări ați putea avea. Vă mulțumesc! Domnul președinte, trecem direct la raportor și la raportorii din umbră și începem cu uh, Tereza Jimenez Peceril și apoi cu Michael Boni. Tereza. Eh, mi pregunta al señor Gotze muy... Mulțumesc. Picat. Eh, sabemos que estas sustancias... Mulțumesc, domnule președinte. Știm că substanțele psihogene sunt eh, de multe ori eh, sintetizate din uh, Uh, precursori legali. Uh, prelucrarea acestora însă este de fel, la fel de periculoasă ca și uh, cocaina, heroina. Și interdicția este dificilă, deoarece precursorii substanțelor sunt legale și sunt de multe ori importați din India, din China, sunt oferiți spre vânzare și prin internet și știm de mult, uh, știm cât de catastrofale sunt efectele acestor droguri uh, asupra tinerilor noștri. Spuneați că veți trata mai târziu această, sub, acest subiect uh, al drogurilor din precursor legal, dar poate totuși puteți să ne spuneți ce se face în Uniunea Europeană pentru a combate acest comerț cu substanțe cu potențial Uh, efect uh, psihogen. Pentru că este foarte dificil să cataloghezi pur și simplu ca uh, periculoase sau ca interzise aceste substanțe. Mulțumesc. Intervenție fără microfon, din păcate. Take your time, just go to another microphone. Take your time. Are they not working? Se pare că microfoanele nu funcționează. Oh, Take your time, Mikau. Don't, don't uh, break anything. <laughs> Se pare că microfoanele din primul rând nu funcționează. This is, this is the technology. Da, așa e cu tehnologia, domnule președinte. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, uh, voi vorbi în limba mea maternă, poloneza. Mulțumesc, domnule Grețe, pentru această prezentare a raportului dumneavoastră, precum și a planului de activități pentru anul 2015. Mă bucură să aud care sunt prioritățile dumneavoastră, monitorizarea trendurilor uh, la cele mai noi uh, droguri, uh, monitorizare, elaborarea de instrumente pentru ca statele membre să-și poată desfășura propria activitate de evaluare și supraveghere. Foarte bine. În al doilea rând, în calitate de raportor, uh, mă bucur de cele pe care le-ați enunțat în legătură cu noile substanțe, pentru că evaluarea de risc uh, pentru aceste noi substanțe este foarte importantă. În același timp, sistemul de alertă rapidă uh, se pare că va fi păstrat, ceea ce ne bucură, pentru că el funcționează deja în statele membre și avem nevoie de el în continuare. Este de asemenea foarte important ce a menționat domnul director, anume colaborarea cu Europol. Adică Europol trebuie să se aplece nu numai asupra aspectelor de infracționale, ci și asupra originii acestor activități, deci asupra fenomenului drogurilor. Deci această nouă abordare mi se pare foarte pozitivă pentru că este foarte important să vedem cum anume ajung drogurile, substanțele psihogene la noi. De multe ori această distribuție se face prin internet, eludând astfel reglementările naționale în vigoare. Împreună cu colega Hriminis avem după amiaza aceasta o audiere cu, în legătură cu noile substanțe eh, psihogene vom ține cont de ce ați uh, spus uh, cu acest prilej. Vă mulțumim așadar încă o dată. Însă mă, neliniș- mă neliniștește ceea ce a spus domnul director, anume că finanțarea este uh, insuficientă pentru activitatea curentă, dar inclusiv pentru studiile care v-au fost comandate. Cât de mare este riscul subfinanțării? pentru uh, agenția dumneavoastră, pentru observatorul dumneavoastră și ce riscuri apar în plan operațional pentru activitatea dumneavoastră programată pe 2015. Mulțumim foarte mult uh, pentru această contribuție și urmează doamna Anna Head. Tack så mycket för er presentation och tack för Mulțumesc, domnule director, pentru această prezentare și vă mulțumim și pentru activitatea extrem de valoroasă pe care o prestați. Am câteva întrebări, dacă îmi permiteți. Mai întâi, pentru mine e foarte important ca activitatea noastră, care este evident foarte valoroasă, să fie cunoscută și de cetățenii noștri. Credeți că statele membre se folosesc de informațiile pe care dumneavoastră le culegeți, de rezultatele activității noastre? În ce privește statisticile apoi, vreau să întreb dacă aveți și date statistice în legătură cu, confisc, cu drogurile confiscate în statele membre, Adică știm care este cantitatea de droguri capturată, confiscată în statele membre? Pentru că ar fi foarte important de știut. Nu pot decât să regret că bugetul dumneavoastră a fost redus pentru că activitatea noastră este într-adevăr foarte e, eh, importantă, semnificativă și mă bucur să colaborez cu dumneavoastră și pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much, Anna. Mulțumim, Ana, pentru această intervenție. Eh, urmează Martina. Uh, thank you and can I thank you for your presentation. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule director, pentru prezentare. Ce scuze, sunt puțin răcită. Um, din 2013 încoace, există o discuție la Consiliu în ce privește măsurile de restricționare a unor substanțe cu potențial psihogen și s-a, am așteptat uh, o concluzie a Consiliului uh, sau o decizie a Consiliului în perioada președinției italiene. Nici în uh, prioritățile prezentate de, pe, de președinția letonă nu văd să existe o mențiune cu trimitere la această chestiune. Acum uh, înțeleg că uh, au apărut foarte multe substanțe psihogene noi, dar în același timp uh, bugetul dumneavoastră este limitat și chiar redus în ciuda acestor activități suplimentare. Regatul Unit um, nu a, implementat într totul directiva privind substanțele, drogurile și substanțele narcotice, dar are date foarte pertinente prin studii desfășurate în Regatul Unit, pe care cred că ați putea să le folosiți și dumneavoastră și ați putea chiar să le diseminați în rândul celelalte state membre. După amiaza aceasta vom reveni la problema substanțelor psihogene și a drogurilor, deci poate că putem continua acolo dezbaterea. Mulțumesc, are cuvântul Carlos. I would like to, to uh, join my, my voice. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur acelor colegi care au lăudat uh, activitatea observatorului. Uh, apreciez și eu activitatea directorului observatorului. Dumneavoastră ați făcut trimitere la uh, reducerile bugetare, au menționat-o și alți colegi și de aceea vă întreb foarte concret. Puteți să ne spuneți să ne oferiți unul sau două exemple de proiecte deosebite, proiecte prioritare pe care ați dori să le desfășurați, dar pentru care nu aveți suficientă finanțare. Vrem să știm care este impactul reducerilor bugetare uh, cu care vă confruntați. Mulțumesc. Thank you very much. Um... Mulțumim, spune domnul președinte. Domnul Corau are cuvântul și închide lista vorbitorilor. Tendo a sottolineare. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să subliniez importanța monitorizării care se va face de acest um, observator. Nu vreau să reiau întrebările pe care le-au pus deja colegii mei. Aș vrea să mă opresc o clipă asupra unui studiu, dacă există un studiu între legătura dintre droguri și activitățile criminalității organizate. Ce influență are traficul de droguri asupra activității criminalității organizate? În uh, alte state ale lumii s-a legalizat anumite stupefiante, de exemplu ce impact uh, pozitiv au avut, uh, a avut această legalizare asupra reducerii criminalității organizate și asupra reducerii cheltuielilor publice. Poate ar trebui să, să discutăm și despre aceste lucruri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Corau. So, uh, with a... Să revenim direct la Wolfgang. Îmi cer scuze, uh, Wolfgang. Avem uh, aici colegi care au mai lucrat foarte mult uh, pe aceste, această chestiune. Uh, sunt și-au exprimat deja aprecierea pentru munca observatorului european. Îmi cer scuze că nu avem suficient timp la dispoziție și că va trebui să fii foarte concis în răspunsuri. Te rog. Deci, uh, foarte, foarte concis și cu scuzele de rigoare. to, to be very brief, but... Mulțumesc că o să încerc să fiu cât se poate de succint, chiar dacă aș putea să vă vorbesc aici o ore în șir. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele de apreciere la adresa agenției. Agenția nu sunt eu, sunt uh, peste 100 de oameni care lucrează la Lisabona și de aceea cuvintele dumneavoastră le laudă vor fi transmise uh, colegilor de acolo. Eh, revenind la problema bugetului, știu că Parlamentul întotdeauna a fost un aliat al nostru în chestiuni bugetare, dar realitatea este că am avut un buget stabil din 2010 încoace, deci același eh, buget care a fost ajustat, indexat doar cu inflația. În 2014 și în 2015 fondurile, eh, iată că sunt reduse împotriva avizului uh, Parlamentului. Știm că Parlamentul a încercat să ne ajute să avem măcar atât cât am avut în trecut. Um, am um, impresia că uh, Comisia între timp și-a schimbat poziția și că uh, ne va ajuta să ne îmbunătățim bugetul. Nu știu în ce mm, măsură, cu ce quantum, dar am înțeles că mm, între timp atitudinea Comisiei s-a schimbat. În ce privește chestiunile juridice și legale, eh, există substanțe noi care au apărut pe piață, eh, unele dintre ele ilicite, unele dintre ele licite. Pe eh, piața listată există eh, așadar substanțe noi care însă nu sunt controlate și care pot fi vândute și prin internet și pe alte căi. Și tocmai aici intervine eh, evaluarea noastră de risc și sistemul nostru de alertă rapidă. Dacă observim, observăm, îmi cer scuze, că statele membre semnalează prin rețelele specializate sau prin Europol noi substanțe, atunci um, noi trecem la o evaluare de risc și diseminăm această informație alături de măsurile ce trebuie luate. Tocmai de aceea, evaluarea de risc și uh, sistemul de alertă rapidă sunt sisteme atât de importante. De asemenea, avem date cu privire la contrabandă uh, uh, pe care le primim de la Europol și alți parteneri internaționali. Avem o avem o, o situație a tuturor capturilor și confiscărilor din ultimei 20 de ani, deci putem să vă oferim aceste date și putem să vă arătăm și care este trendul eh, în evoluția acestor date. Sigur, președinția italiană a încercat să obțină o soluție, un compromis um, în Consiliu, dar nu a reușit. Și în după amiaza aceasta vom asculta punctul de vedere al președinției letone, care însă știu că este angajată să finalizeze dosarul. Și revenind uh, puțin la buget uh, și la activitățile pe care nu suntem în măsură să le desfășurăm acum din motive bugetare am, am am avea o nevoie de pildă de investiție de 2-300 de mii de euro pentru retehnologizarea, actualizarea din punct de vedere tehnologic a bazei noastre de date privind substanțele psinogene. Am dublat resursele noastre umane și tehnologice pentru a face față acestui fenomen de noi substanțe, dar mai mult nu suntem în măsură să facem. Deci am uh, avea nevoie de mai mulți bani pentru a uh, uh, investiga sub raportul riscurilor prin uh, probe și examene toxicologice și de toxicovigilență noile substanțe. Dar nu avem întotdeauna mijloacele pe care, de care am avea nevoie pentru evaluările de risc, pentru cooptarea unor experți experți uh, în domeniu care costă bani. Aș avea nevoie de bani și pentru a uh, completa unele uh, goluri pe care, care s-au uivit în alte sectoare și în alte secții ale agenției noastre pentru că ne-am concentrat pe noile substanțe între timp implicarea crime organizate în uh, traficul cu substanțe ilicite uh, este evidentă, dar crima organizată a arătat că producția de cannabis în Europa și producerea, uh, cum și ambalarea și distribuția substanțelor psihogene devine interesantă pentru acest sector de crimă organizată. Tocmai de aceea colaborăm cu agențiile din domeniul justiției și internelor, dar și cu parteneri internaționali pentru a răspunde la aceste trenduri. Uh, dimensiunea pieței face evidentă și uh, legătura cu activitatea, activitatea de spălare a banilor. S-a vorbit și de atacurile de la Paris uh, mai devreme azi. Doi dintre cei trei atacatori de la uh, Paris au fost consumatori uh, regulați de substanțe psihogene. Deci noi nu vrem să vorbim despre finanțarea a luptei antiteroriste, dar trebuie să vă spunem că activitatea teroristă devine și ea tot mai importantă pentru observatorul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că n-am lăsat pe din afară niciun răspuns. Mulțumim și noi foarte mult. Din păcate suntem presați de timp. Îmi cer scuze din partea membrilor care vedeți că sunt foarte interesați că a trebuit să uh, ne restrângem la uh, un timp atât de limitat la uh, dezbaterea noastră. Oricum le mulțumesc pentru contribuții. Și acum o rog pe doamna Chiviscu să mi se alăture aici la prezidiu pentru următorul punct de ordine de zi. So, colleagues, I'm going to um, begin because we are very um, pressed for time now. And uh, da, uh, dragi colegi, uh, facem o foarte scurtă pauză, uh, dar numai tehnică până când ne rearanjăm aici. Uh, avem uh, discursul uh, doamnei uh, Cucuma care reprezintă nu numai Republica Cipru, ci și o rețea cu privire la protecția um, refugiaților. În 2012, o delegație LIBE, uh, prezidată de domnul López Aguilar, a vizitat Ciprul și a avut acolo un schimb de uh, opinie cu membrii ai Comisiei uh, pentru persoanele date dispărute. Uh, și astăzi uh, Uh, președinta acestei comisie, uh, doamna Cutra Cucuma, uh, este în mijlocul nostru. Sunteți familiarizați cu activitatea domniei sale și noi am vizitat personal Centrul Națiunilor Unite pentru persoanele dispărute. Așadar, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, doamnă membrii AFET, uh, colegii noștri, uh, și-au exprimat uh, interesul să participe la prezentarea noastră, așa că am invitat și pe ei. Doamna cum aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumim pentru prelejul pe care ne-l acordat să vă prezentăm situația persoanelor dispărute din Cipru timp de mai multe decenii eh, au dispărut în total 2001 eh, persoane, dintre care 438 eh, sunt de etnie turcă, ceilalți de etnie greacă nu avem pentru aceste date, pentru aceste persoane nu avem date, nu avem uh, cadavre, nu avem uh, urme ADN, avem doar niște uh, fotografii. Înțelegeți așadar strategia, tragedia acestor persoane și a familiilor lor. De asemenea, Uh, uh, există și mulți alți dispăruți, 165.000 de uh, germani dispăruți, 122.000 de britanici dispăruți și din alte nații. În anii 60 a început drama persoanelor cipriote dispărute, care a culminat cu ocuparea de către Turcia a insulei noastre și uh, este o chestiune umanitară care ar trebui rezolvată uh, prioritar de către ambele părți. Uh, asta în contextul negocierilor pentru soluționarea, soluționarea situației din Cipru. Există revendicări și reclamații, plângeri ale aparținătorilor Eh, care au făcut necesară crearea în cadrul și sub egida Națiunilor Unite în 2005 a acestei, a eh, acestei comisii care a realizat un prim catalog al eh, persoanelor dispărute. Comisia are un membru de etnie greacă, un membru de etnie turcă și un membru numit de Secretariatul Națiunilor Unite din partea Crucii Roșii Internaționale. Eh, domnul Ponanri și eh, a fost menționat, eh, a fost numit de Națiunile Unite și a, domnul Cuciuc din partea este un alt membru al Comisiei. Până acum, utilizând urme ADN, am identificat 4, 564 de cadavre, din care 124 sunt de etnie turcă. Avem șapte echipe de, de sumare. Între 2013-2014 am crescut uh, numărul uh, exumărilor și recent am uh, consemnat o, o, o scădere a numărului de exumări în special în 2013, când am putut identifica, identifica doar 15% din persoanele din cadavrele pe care le-am descoperit. Uh, rămășițele sunt uh, găsite uh, la, o, la circa 30 de km pe o rază de 30 de km de locul în care au dispărut persoanele. Motivele sunt diferite. De, din păcate, partea turcă nu permite exurmări în zone care sunt considerate de interes militar și nu cooperează cu noi. Uh, există însă zone uh, în militare, zise militare în care există uh, <clears throat> gropi comune. Numai că nu putem, nu putem trece la exumări fără acceptul armatei turce. Uh, avem mai multe uh, puncte și zone militare, în total 214 identificate, uh, dar care se află pe teritoriul ocupat de armata turcă. Considerăm că Turcia și armata turcă dețin informații importante în legătură cu aceste locații. Cu aceste informații am putea să ne finalizăm activitatea fără costuri suplimentare, pentru că am avea mai mare certitudine asupra poziționării grupilor comune numai că nu avem aceste informații. Da? De multe ori, cadavrele, rămășițele umane au fost mai întâi îngropate și apoi exumate și reîngropate în altă parte. Asta îngreunează activitatea noastră. De multe ori, scheletele poartă urmele unei mutări. Și atunci este evident că armata turcă ar fi putut să ne ofere, respectiv ar putea să ne ofere acum date suplimentare. Deci asta duce la o îngreunare și în plan diplomatic a relațiilor cu Turcia. Eh, de exemplu, eh, în satul Vasea se pare că eh, rămășițele pământești ale celor dispăruți au fost mutate și că de multe ori a rămas în zona primei în humăr doar un os sau o, o altă parte a scheletului uman. Deci, ceea ce se întâmplă aici este, și o denunțăm acest lucru, este o dublă crimă. Odată o crimă în sine și apoi crima re, exumării și reîngropării în alt loc. Domnul Ani, reprezentantul Națiunilor Unite, a spus că cea mai importantă crimă este evident că oamenii au fost împușcați în ceafă, uh, executați pur și simplu, dar, a doua crimă care s-a comis este reînhumarea lor. Ambele crime sunt premeditate. Și a doua crimă s-a făcut premeditat cu intenția de a ascunde prima crimă crime care au fost comise asupra uh, unor civili uh, nevinovați, precum și împotriva unor uh, soldați. Toate aceste crime, infracțiuni trebuie să, uh, trebuie să fie rezolvate. În, din cei 430 de ciprioți, 25%, uh, 25% de fapt au fost identificați după foarte puține componente ale scheletului, nu prin uh, scheletele întregi. Doamnelor și domnilor, în baza uh, celui de-al patrulea uh, apel al Ciprului împotriva Turciei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, uh, avem dreptul să cunoaștem soarta ciprioților greci care au dispărut. Numai că Turcia trenează lucrurile și evită să ne informeze. Astfel, criminalii adevărați nu pot fi aduși în fa- fața justiției. Uh, trebuie să susținem familiile persoanelor dispărute. Uh, cu șiretlicuri de, și tertipuri juridice, uh, Turcia eludează decizia Curții Europene a Drepturilor Omului din mai 2014 cu privire la plătirea unor despăgubiri pentru familiile persoanelor dispărute. Și sentința care prevedea plata sumei de 30 de milioane de euro pentru daune, interese daune psihologice în termen de 3 luni, termenul a expirat în august, este acum pe agenda Consiliului din iunie. Forțele de ocupare, pentru a-și ascunde urmele, au constituit o unitate pentru persoanele dispărute au chemat acolo rudele persoanelor dispărute pentru a prezenta niște informații, ceea ce este foarte dureros pentru rudele victimelor. Și, și cu asta partea turcă ascunde și mai bine uh, urmele acțiunilor sale. De aceea vrem să vă, ne exprimăm mulțumiri pentru contribuția Uniunii Europene principalul uh, donator, donor uh, pentru activitățile noastre, să vă mulțumim pentru faptul că susțineți cu 65% din resursele noastre financiare uh, eforturile pe care le desfășurăm. De asemenea, vă mulțumim și pentru suplimentarea fondurilor cu 600.000 de euro în 2015. Să mulțumim că ați aprobat aceste fonduri. Trebuie să vă spun că Turcia plătește anual uh, suma de 100.000 de euro, de obicei chiar înainte de uh, uh, înfățișările la Curtea Europeană de, uh, a Drepturilor Omului pentru activități de propagandă anticipriotă. Însă contribuție la activitatea, activitatea de găsire a persoanelor identificate dispărute este doar de deci, vă cerem ajutorul pentru a uh, forța Turcia să se uh, conformeze obligațiilor pe care le are. Credem că Parlamentul European ar putea să ne ajute. Ar trebui să existe un raportor permanent, așa cum a existat și în mandatul uh, precedent, care să urmărească toată această activitate. Cred că prin aceste eforturi am putea să prevenim cazurile în care um, uh, persoanele uh, dispărute să nu poată fi identificate. Doamnelor și domnilor, ar fi foarte dificil să vă împărtășesc uh, cât de dureroasă este situația pentru familiile persoanelor dispărute. Deci, de multe ori, rămășițele pământești ale celor iubiți le sunt prezentate în cutiuțe mici, nu în loc să fie prezentate în sicrie cum se cuvine și în groapă o, o cutiuță mică cu doar parte a rămășițelor pământești ale celui iubit. Este vorba de tați, de soți, de frați care au, care au murit și nu se știe despre ei ce s-a întâmplat cu adevărat. Deci durerea pentru acești oameni este enormă. Așadar, vreau să vă rog să delegați eh, pe cineva să participe la aceste înmormântări. Pentru că noi întotdeauna trimitem pe cineva eh, cu valoare simbolică la înmormântările persoanelor eh, dispărute. Așa cum o facem cu membrii familiilor noastre pe care îi însoțim pe ultimul lor drum. Și atunci ați, putu, ați putea să înțelegeți de ce noi tot revenim și vă tot săcăim, în ghilimele, cu aceste chestiuni. Eu cred că înțelegeți ce vă spun, că suntem, eh, suntem eh, eh, forțați să mergem înainte, să dăm încă o pagină în această Eh, eh, să dăm înainte, înapoi filele istoriei care au, care au trecut și să mergem înainte. Este însă eh, necesar ca pentru concilierea celor două comunități și pentru a putea merge înainte în viitor să rezolvăm și această chestiune, să trăim în sfârșit odată în teritorii libere, fără ocupare, fără armată. Mulțumim um, pentru prezentarea dumneavoastră. Voi uh, încuraja membrii să participe la una din aceste înmormântări. Acesta este cu siguranță un, um, un proces foarte important. Din păcate, dragi colegi, avem um, probleme cu timpul. Avem uh, trei vorbitori înscriși la cuvânt. Uh, nu putem uh, să preluăm mai mulți vorbitori, deoarece interpreții vor trebui să ne părăsească la un moment dat. În primul rând, uh, domnule Kirchhoff. Mulțumesc, domnule președinte. Această prezentare a fost foarte emoționantă. Sunt sigur că toți membrii Comisiei Libe înțeleg ce înseamnă să nu poți să-ți uh, îngropi uh, membrii familiei conform uh, tradiției și um, aceste lucruri trebuie să se termine. E foarte important să facem presiuni uh, din partea Comisiei Libe să putem contribui la rezolvarea acestei situații. Ar trebui să avem un raportor permanent deoarece astfel, prin astfel de rapoarte, am uh, putea să ne exercităm presiunea. Mulțumesc că um, ați fost foarte, foarte concis, dar și foarte clar, domnul Marides. În primul rând vreau să-i urez bun venit doamnei Cucuma din uh, Parlamentul uh, Cipriot uh, și să mă alătur Comisiei Delegației pentru Cipru, care este la stânga mea, eu am fost uh, prezent la una din aceste ceremonii și am fost din nou emoționat uh, văzând imaginile din prezentarea dumneavoastră. Am o întrebare. Aceasta este o crimă împotriva umanității și nu are legătură cu ciprioții greci sau turci. Aș dori ca doamna Cucuma să ne mai explice odată de ce crede că armata turcă și Turcia nu doresc să colaboreze pentru a rezolva ceea ce ați uh, explicat dumneavoastră în prezentarea pe care ați făcut-o. Și cum credeți că am putea să vă ajutăm noi, în afară de um, ajutor financiar și de um, furnizarea unui raportor permanent? Domnul Teric Capras, ultima, ultima contribuție. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost oripilat de um, ceea ce ați spus dumneavoastră în uh, prezentare. Cred că e inimaginabil că un astfel de lucru se întâmplă într-o țară membră a Uniunii Europene. Aș vrea să fac trei remarce scurte. Ce putem face cu uh, Turcia? Într-adevăr, noi putem ajuta din punct de vedere financiar. Finanțarea ar putea reprezenta un ajutor util, dar nu uh, va rezolva cauza problemei. Și în al doilea rând aș vrea să vă întreb, oare excludeți implicarea unor grupări criminale în uh, această chestiune? Oare totul e de natură pur politică și uh, e vorba doar de un conflict in, între state? Uh, și în al treilea rând, eu sunt de acord cu o implicare mai mare din partea Parlamentului. Ar trebui să arătăm că putem face ceva concret specific și eficient pentru a ajuta și că nu facem numai uh, să vorbim aici. Vom uh, vom uh, trimite, desigur, vom asigura și finanțare, dar e important să rezolvăm cauza în primul rând. Și, într-adevăr, au avut loc astfel de evenimente în trecut, dar e groaznic că se întâmplă din nou și din nou și cred că ar trebui să le punem capăt. Vă mulțumesc pentru că ați fost uh, așa subțind, doamnă președinte Cucuma. Puteți să ne um, răspundeți foarte pe scurt la întrebări. Deja interpreții stau peste program, așa că vă rog să fiți foarte concisă. Mulțumesc, domnule președinte e dificil să descriu uh, aceste lucruri. Voi uh, încerca să fiu foarte concis în ceea ce privește rolul dumneavoastră, modul în care vă puteți implica. Cred că puteți să puneți presiune pe Turcia ca să nu mai pună bețe în roate. Trebuie să ne ofere acces la dosare, la arhive și dacă toată lumea înțelege că e nevoie de informație din partea Turciei legată de locul în care aceste persoane dispărute au fost îngropate, atunci programul s-ar putea derula mult mai repede. Nici nu ne-ar mai trebui atâția bani, n-ar mai trebui să cheltuim atâția bani pentru exhumări, pentru excavații, care se fac de multe ori în locurile greșite. Voi, uh, dumneavoastră, puteți să, să vă implicați foarte ușor. Aveți un rol destul de ușor de jucat. S-a dezbătut uh, însă o rezoluție, dar această rezoluție nu a fost finalizată. S-a făcut un raport de progres uh, cu privire la uh, ceea ce face Turcia. Acest lucru se întâmplă într-o țară membră a Uniunii Europene și într-o rezolu- în rezoluție nu se menționează nimic de, de acest lucru. Uh, Astfel, uh, populația din Cipru este descurajată, iar Parlamentul nu, nu dă dovadă că se implică. Noi avem o comisie de investigare în uh, ceea ce privește persoanele dispărute, iar cu ajutorul dumneavoastră această comisie aș putea să își realizeze misiunea mult mai rapid. Avem nevoie deci de presiuni pentru ca Turcia să ne furnizeze informațiile de care avem nevoie aceste zone în care persoanele respective au fost uh, înhumate trebuie cunoscute. Sunt zone militare. Acesta este motivul pentru care sunt considerate zone militare, pentru ca noi să nu avem acces acolo avem nevoie de un permis, nu putem avea acces ușor în astfel de zone. Și dacă primim un permis uh, de acces pentru un uh, anumit loc, dacă vrem să săpăm la 100 de metri distanță, avem nevoie de un nou permis. Trebuie să trecem din nou prin toată procedura birocratică, să uh, facem o solicitare a armatei turcești ca să ne permită să excavăm și în al doilea loc sunt persoane care au murit însă cu 40 de ani în urmă. Zonele s-au schimbat și nu putem să găsim cu ușurință locul potrivit în care să facem săpăturile, dar armata turcă are la dispoziție aceste informații pe care ar trebui să ni le pună și nouă la dispoziție astfel încât să putem să săpăm în locurile potrivite. Există într-adevăr posibilitatea ca grupările criminale să fie omorât aceste persoane. În 1974, cu invazia militară a Turciei, nu existau însă grupări uh, criminale armata turcă a dat ordin de executare prin împușcarea acestor persoane în spate. Nu s-au, nu s-au împușcat numai uh, uh, trupele, s-au împușcat și civilii. Și de aceea acum um, ne confruntăm cu întregi familii dispărute. De aceea considerăm că dacă au existat astfel de grupări eh, criminale, acestea au profitat, de fapt, de situația eh, deja instabilă. Mă voi opri aici, însă în încheiere aș dori să spun că Parlamentul European, instituțiile europene ar trebui să îi sprijine pe uh, cetățenii din Cipru și nu ar trebui să permită o astfel de dramă la 40 de ani după dispariția acelor persoane, să se mute rămășițele acestora pentru a acoperi toate aceste crime. Vă mulțumesc încă o dată, vă stăm uh, la dispoziție pentru orice informații uh, doriți să primiți și așa cum v-am mai spus, dacă doriți să uh, faceți o vizită în Cipru, ar fi foarte bine să vedeți cu ochii dumneavoastră toată această situație. Spune președintele, eu deja am făcut o astfel de vizită, așa că le recomand și uh, colegilor să facă același lucru. Ne pare rău că nu avem mai mult timp la dispoziție pentru o asemenea dezbatere emoționantă și, cu, și politică. Ne bucurăm însă că ați putut fi prezent um, alături de noi. Îmi pare rău că colegii noștri din Parlamentul Cipriot nu au putut contribui. Sper că înțelegeți că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Ne bucurăm însă de prezența dumneavoastră. Vă mulțumim, dragi colegi, pentru o răbdare, în special colegilor care au participat astăzi, special pentru această prezentare. Aici se încheie reuniunea noastră de astăzi. Le mulțumim colegilor și interpreților pentru răbdare. Vom relua lucrările la ora 14. Mulțumesc.